Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's get started. I'm announcing right away. Bună dimineața, vom începe imediat. E una din acele zile care este foarte, foarte încărcată. Avem o ordine de zi extrem de încărcată pe care va trebui să o parcurgem. De mai multe ori v-am rugat uh, să vă respectați uh, timpul. E bine, astăzi e una dintre acele zile în care va trebui să fim foarte, foarte atenți și foarte stricți uh, cu timpul de intervenție. persoanele mai importante, să zicem, vor avea două minute și ceilalți nu mai mult de un minut. Nu vă putem da mai mult pentru că e una din acele zile în care nu avem timp de pierdut. Putem începe, deci, cu adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt obiecții. Atunci uh, trecem la anunțurile președintelui, uh, profilul lingvistic. Puteți uh, aveți interpretare în toate uh, limbile, cu excepția finlandezei, letone, lituaniene și irlandeze. Numirea raportorilor, Chris Peters este raportor pentru raportul uh, din proprie inițiativă LIBE cu privire la raportul uh, serviciile digitale și dreptul fundamentale. Javier Moreno Sanchez, raportor pentru raportul LIBE, condiții de intrare și de reședință pentru resondițanții din țările terțe, uh, Blue Card, apoi uh, Elena Ionce va fi, va fi raportor pentru EASO, Miriam Dali, raportor pentru raportul LIBE pentru migrație și Alice Cunche, raportor pentru uh, directiva privind tratamentul egal orizontal. Apoi, tot pe partea legislativă, o serie de avize, Laurent Vințe, raport pentru mandatul de negociere cu Regatul Unit, Paul Tang, îmbunătățirea funcționării pieței uh, unice, Asita Kanko, uh, aspecte legate de robotică, arti- inteligență artificială și tehnologiile respective, Patrick uh, Iachi, internațio- legislația internațională, utilizarea civilă și militară și autoritatea Uh, în domeniul justiției penale. Trebuie să uh, votăm aceste decizii dacă sunteți de acord. E foarte bine. Știu că vom avea și mâine un vot uh, electronic, mi s-a spus, la ora 12 și 15 vom vota. Vă rog să nu vă uitați cartelele electronice, deci. Trecem la primul punct de pe urnea de zi, care practic ne va ocupa toată dimineața. Este vorba despre o audiere specială cu privire la punerea în aplicare a regulamentului Dublin. Dublin 3, așteptăm uh, a, Dublin 4. Așteptați cumva Dublin 4? Nu. Vorbim uh, și punem în aplicare uh, regulamentul Dublin 3. Deci uh, discutăm cum a fost pus în aplicare acest regulament Dublin 3. Am hotărât uh, toamna trecută să examinăm puțin acest subiect uh, foarte important uh, care să ne permită să blocăm pachetul azil să ajungem la noua versiune a pachetului de azil. Este un text legislativ extrem de important și având în vedere că Comisia încă n-a publicat un raport cu privire la punerea în aplicare din 2016, raportorul și raportorii alternativi au făcut această propunere. și vom uh, prezenta informații de context pentru întocmirea și decizia uh, și, și uh, deci întocmirea raportului LIBE pentru a pregăti rezultatul final al acestui uh, document legislativ care este blocat de prea mult uh, timp încoace. Avem uh, mai multe runde de dezbateri în această dimineață autoritățile naționale din Grecia, Spania, Italia, țările de jos și alții și apoi uh, participanți și uh, factori uh, implicați de la nivel european, după care vom da cuvântul raportorului pe acest dosar, colega doamna Keller și raportorii alternativi. Le vom da și lor cuvântul. După care vom avea o dezbatere cu colegii, dar din capul locului vă spun, nu primiți mai mult de un minut, iar raportorii, raportorul și uh, raportorii alternativ, nu mai mult de două minute. Vom da acum uh, cuvântul doamna Sasha Arhiva, Aril Hawi. Yes, I'm sorry. Cer scuze pentru că v-am stălcit uh, numele. Alidi Howie, deci, de la GRN, uh, solicitanții pentru protecție internațională în conformitate cu procedura de la Dublin. Aveți cuvântul pentru 7-8 minute. Sper să vă încadrați. Se poate 8 minute, nu mai mult. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați și e un privilegiu pentru mine să vă prezintă povestea mea și uh, concepțiile mele pe marginea regulamentului de la Dublin. Eu mă pot numi o supraviețuitoare a acestui regulament. Înainte de a-mi începe intervenția, aș dori să îi rog pe toți cei prezenți în sală să se gândească la întrebarea următoare. Există cineva în sală care are vreo experiență legată de faptul că a fost obligat să-și părăsească familia, locul de muncă, um, locul de naștere și așa mai departe. Sunteți cumva siguri că nu veți deveni persoane strămutate sau uh, migranți uh, obligați uh, de evenimente neprevăzute? Și o ultimă întrebare din partea mea. Vă puteți imagina într-o astfel de situație? Sper cu, din toată sufletul ca nimeni să nu fie într-o astfel de situație în care uh, toată lumea să fie obligată să plece. Imaginați-vă, gândiți-vă cum ar fi, în ce țară ați uh, dori să ajungeți, uh, în ce țară veți depune cererea de azil. Încă o dată, bună dimineața tuturor, mă numesc Shaza, sunt refugiat, locuiesc în Germania. Înainte am lucrat în Siria, am lucrat pentru refugiați, pentru înaltul comisariat ONU, înainte să mă gândesc că, că voi ajunge chiar eu refugiată. Cum a început uh, povestea mea, călătoria mea? Am cerut, uh, am făcut cerere pentru azil în Suedia, după care am avut viză americană, am ajuns în Suedia, am uh, pe, oscilat între Suedia și SUA să văd cine va prelua dosarul. Știu că în SUA nu există regulamentul de la Dublin, dar mă gândeam că poate există totuși un fel de convenție. Și după un an și jumătate s-a luat o decizie, respectiv să uh, nu pot merge în SUA, dar și Suedia a respins cererea mea Uh, spunându-mi că pot să rămân în Suedia timp de patru ani înainte de a redepune o cerere de azil. Și în acest an și jumătate n-am putut lucra, n-am putut studia și n-am putut avea o viață normală, să zicem. Înainte să hotărăsc să părăsesc această situație pentru a nu mai rosi uh, încă patru ani, după un an și jumătate, în așteptarea celelalte decizii din partea Suediei, m-am hotărât să depun cerere de azil în altă țară și deci m-am dus în Germania. Am făcut uh, din nou cererea de azil. Se știa că fusesem uh, respinsă de Suedia datorită sistemului de la Dublin, deci în Germania se știa acest lucru și au spus bine, Uh, trebuie să vedem dacă vă putem accepta sau nu. Am reînceput uh, această procedură de un an în așteptarea unei decizii finale și, încă o dată, în acest an n-am putut face nimic, uh, nu pot să încep cursurile de integrare, nimic. Viața mea a fost pur și simplu pusă pe tușă Uh, am început această călătorie cu o dorință să mă implic, să învăț limba respectivă, să fiu un cetățean bun, să mm, folosesc experiența folosită profesională uh, anterioară pentru a mă pune în slujba uh, țării în care voi ajunge. Și iată, am ajuns într-o situație de depresie, de descurajare și cu consecințe pe plan fizic și psihic. Conform regulamentului Dublin, vă pot spune că de fapt, situația mea este rezultatul regulamentului de la Dublin asupra vieții refugiaților. Trebuie să ne gândim la regulamentul respectiv, să discutăm despre el uh, din perspectiva consecințelor asupra persoanelor, oamenilor. Nu este vorba doar de uh, persoane care lucrează în birouri și care se gândesc la dosare sau la date statistice, ci de oameni. Uh, vocea noastră trebuie să fie auzită și cred că ce putem uh, face mai bine este să cooperăm, să ne ascultăm unii pe alții și să ne dăm, uh, să vedem unde regulamentul de la Dublin a reușit și unde a eșuat. Trebuie să ne gândim la persoanele care se ascund după aceste dosare sau numere. Uh, trebuie să ne schimbăm abordarea. Nu e vorba doar de numere, de matricole, de statistici, ci de uh, persoane în carne și oase. Eu am uh, lucrat pentru un altul comisariat ONU pentru refugiați. Niciodată nu m-am gândit la aceste dosare ca la un volum de muncă, ci la oamenii care se ascundeau. Dar când ne dăm seama că pe masa mea Uh, era vorba de 25.000 de dosare de persoane cu copii care sufereau. Uh, dacă ne gândim la centrele din Grecia sau alte locuri, nu cred că este abordarea potrivită atunci când uh, luăm o decizie de viață și de moarte până la urmă pentru oamenii respectivi, fără să ne gândim că s-ar putea ca eu să fiu uh, persoana în cauză. Eu când uh, mă ocupam de această muncă, nu mă gândeam că chiar eu o să ajung în această situație. Eu, familia mea, sora mea, fratele meu vom fi unii dintre cei vizați de aceste decizii. Deci, din punctul meu de vedere, din perspectiva unui refugiat, vă pot spune că regulamentul de la Dublin e perceput ca un mecanism de a pasa răspunderea și nu a de, de a partaja răspunderea. Refugiații sunt ca o minge aruncă dintr-o țară în alta. Nimeni nu vrea să se ocupe de noi. Nu e de răspunderea mea, nu e a ta. Și așa mai departe. Și în acest joc uh, sunt oameni, sunt oameni care sunt blocați. Viața lor uh, este miza până la urmă. Persoanele respective nu pot învăța, nu pot merge la școală, nu pot uh, lucra în anumite locuri. Deci, din experiența mea, din uh, călătoria mea legată de solicitarea de azil, vă pot spune că regulamentul de la Dublin ne îngrădește această căutare a securității și a siguranței. Acest regulament nu uh, împarte în mod uh, echitabil răspunderea între diversele state membre. Putem spune, de exemplu, că Italia a primit uh, o treime din cererile de azil din partea altor state membre. Ne putem uita și la exemplul Greciei. Ungaria a refuzat să mai primească cazuri, deci eu nu cred că sistemul de la Dublin este cu adevărat funcțional putem vedea că avem de-a face cu o încălcare a drepturilor omului în această abordare. Oamenii nu sunt uh, tratați la fel. Drepturile lor sunt tratate diferit de la un stat membru la altul. De pildă, o persoană care ajunge în Grecia, în aceste centre, tabere, ați fost acolo, ați văzut cum se trăiește în aceste tabere, în aceste centre? Deci dacă noi Dacă statele membre ar trebui să uh, furnizeze aceleași servicii, nu cred că cineva ar merge în Germania dacă ar beneficia de același tratament în Grecia ca în Germania. Uh, deci, uh, acceptarea cererii de azil nu este garantată, în, garantată la fel în toate statele membre, de asemenea nici reunificarea familială. Noi am depus o cerere, noi invităm toate statele membre europene să uh, negocieze și să intre în contact cu comunitățile uh, direct afectate și să încerce să găsească soluții împreună. Deci recomandarea mea este următoarea. Experiența mea m-a făcut să cred că soluția trebuie să înceapă cu implicarea uh, refugiaților, cu experiență foarte vastă, chiar dacă poveștile individuale diferă, provocările cu care ne confruntăm și soluțiile pe care trebuie să le adoptăm sunt uh, surprinzător uh, asemănătoare. Sunt aceleași. Aș dori să pun din nou accentul asupra faptului că uh, limitarea mișcării în urma sistemului de la uh, Dublin 3 este una dintre provocările cu care se confruntă refugiații din Europa. Iar pentru cei dintre noi care au reușit și au ajuns în Europa și care ne considerăm uh, norocoși sau privilegiați, nerespectarea drepturilor noastre nu este un privilegiu. Să nu uităm că în spatele acestor uh, numere și dosare se ascunde o ființă umană. Haideți să creăm un uh, sistem care să trateze oamenii cu demnitate și cu respect. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne-ați prezentat uh, foarte înflăcărată povestea dumneavoastră. Mulțumim, tocmai de asta ați venit. Începem cu experții noștri, care reprezintă diverse instanțe naționale. Aș dori să vă reamintesc însă și să vă rog să vă respectați timpul alocat. Ideea prevăzută era să vă acordăm 10 minute fiecăruia. Dacă vă puteți încadra în, 10, în 9 minute, e și mai bine, pentru că încercăm să uh, respectăm programul. Avem Grecia, Germania, Suedia, Spania și Italia. Uh, Grecia primește prima cuvântul, dacă nu mă înșel. Vă rog, sunteți gata? Aveți cuvântul. 9 minute. Um, my name is Mar- Mă numesc Marcos Caravies, conduc serviciul de azil de aici din Grecia. O să intervin din Grecia cu doamna Iliu, care conduce Unitatea Națională Dublin. Am vrea să mulțumim Comisiei din Parlament pentru inițiativă și invitație și pentru că ne permite să luăm cuvântul, să participăm prin videoconferință. Considerăm că e un moment oportun să se revizuiască implementarea regulamentului Dublin 3 și măsura în care a reușit să își atingă speranțele, să garanteze drepturile migranților, să stabilească rapid statul membru răspunzător pentru a garanta accesul efectiv la proceduri de a acorda protecție internațională. Dar înainte de a pune această întrebare, am putea să facem o pauză să ne gândim la contextul în care Dublin 3 a fost redactat și adoptat. Regulamentul și-a propus să se ocupe de fenomenul refugiaților. Nu era văzut nici ca gestionare a migrației, nici soluție pentru migrația în masă. Deci, chestiunea este de a revedea implementarea Dublin 3 în contextul modelat de evenimentele care au precedat și au urmat anul 2015. În timp ce se spune că suntem într-o perioadă de după criză, când numărul de cereri de azil în Europa au scăzut în comparație cu cele din 2014. Distribuția în Europa e inegală. Grecia s-a confruntat cu o presiune disproporționată în sistemul de primire și de azil din cauza fluxului ridicat către insulele din Marea Ege și dincolo de frontierele terestre în ultimii doi ani, cu fluxuri care au avut un vârf în ultimul trimestru din 2019. Pe scurt, în 2019 Serviciul de azil a înregistrat 77.287 de cereri de azil. Doar în Lesbos, 22.252 de cereri de azil au fost depuse în 2019. Deci dacă Lesbos ar fi fost stat membru suveran, ar fi înregistrat cam 10 la număr ridicat de cereri dintre statele membre ar trebui să ne gândim la implementarea regulamentului Dublin. Aș vrea să vă prezint niște reacții din punctul de vedere al Greciei și în contextul ele conformitate cu ierarhia criteriilor din regulament, reunificarea familiilor și în special reunificarea minorilor cu membrii familiei de <clears throat> prima importanță. Din 10.560 de solicitări făcute de unitatea greacă Dublin, care se ocupă de implementarea regulamentului în Grecia în ultimii doi ani, majoritatea covârșitoare s-a referit la întregirea familiei. În practică, au apărut diverse probleme legate de implementarea articolelor de la 8 la 11, articolele legate de reîntregirea familiei. Și putem sugera că există o variație în legătură cu modul în care se aplică regulamentul de către unitățile Dublin răspunzătoare în statele membre. Una dintre chestiunile care trebuie rezolvate este aceea dovezilor utilizate și a standardului de dovadă legată de legăturile de familie. Unele state membre de destinație impun cerințe ridicate de dovezi și consideră dovezile circumstanțiale ca fiind insuficiente, cerând, de exemplu, testare ADN într-un număr tot mai mare de cazuri de reîntregire a familiei. Din potrivă, există alte state membre care examinează așa numitele dovezi circumstanțiale sau dovezi parțial disponibile și evaluează cazurile pe această bază. Deci, ridicarea ștachetei în ce privește dovezile necesare pentru a se face o constatare în ce privește solicitarea de reîntregiri la familie, ca necesitate logică, poate prelungi perioada de timp necesară pentru a trage o concluzie și a finaliza procedura de reîntregire familie. Acum, în ce privește minorii neînsoțiți, putem uh, identifica diverse domenii de divergențe de interpretare, cum le-am putea spune. Unele state membre, în mod repetat, au spus că anumite statuturi legale de membri de familie, dacă sunt rezidenți sau au cetățenie, aceste relații de familie nu intră sub Dublin 3 în sensul îndeplinirii cerințelor pentru membru de familie prezent cerut de articolul 8. În același timp, unele state membre au refuzat să aplice articolul 8 dacă membrul de familie sau ruda are permis temporar de ședere sau o interdicție de deportare. Uneori, reîntregirea familiei a fost refuzată dacă copilul a atins majoratul între timp. Articolul 7.2 din regulament se aplică. Dar n-ar trebui să scăpăm din vedere obligația deosebită de a garanta interesul superior al copilului când se aplică dispozițiile din regulamentul Dublin 3, care obligație prevăzută la articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale și în diverse instrumente internaționale. În ce privește minorii, ar trebui să spunem că unitatea Elena Dublin a elaborat în comparare cu Ignor EASO și alți actori relevanți, un instrument legat de interesul superior și o fișă de verificare pentru a uh, aplica procedura legată de interesul superior în contextul Dublin 3, care facilitează în cele din urmă reîntregirea familiei pentru copii neînsoțiți care cer protecție internațională în Grecia cu rude care au reședință în alt stat membru al Uniunii Europene. Deci acest instrument considerăm e o bună practică și servește pentru actorii care se ocupă de protecția copilului în baza Dublin. Și e nevoie de această cooperare internațională pentru a accelera procedura Dublin. Încearcă să culeagă informații cerute pentru îndeplinirea criteriilor prevăzute în regulamentul Dublin și în acest sens, pe scurt, se efectuează interviuri cu toți actorii relevanți, inclusiv cu copilul în cauză, pentru a obține informații care apoi să fie sprijinite de documentele necesare. Deci, ideea este să se dea informații corecte, fiabile, când există o solicitare prin evaluarea interesului superior al copilului Considerăm că e o inițiativă care a facilitat cooperarea între unitățile Dublin și, în ultima instanță, a facilitat reîntregirea familiei pentru minorii neînsoțiți. Trecând la solicitările pe care le primim la unitatea Elena Dublin, când se depune o cerere de azil, există dovezi în Eurodac în acest sens. E puțin spațiu de interpretare. Cu toate acestea, funcționarea criteriului primei țări de intrare intensifică povara pe statele din linia întâi și asupra sistemelor naționale de primire. Ar trebui să subliniem rapid aici că unitatea Elena Dabin a primit 710 astfel de solicitări în 2019 în comparație cu 229 în 2018. Deci, în ciuda presiunii tot mai mari, există un număr mai mare de cazuri care au fost adoptate. Se încheie având în vedere timpul limitat. Potențialele puncte slabe ale regulamentului Dublin 3 pot fi legate de structură și de implementare în practică. Elemente de complexitate, birocrație și diferențe de interpretare care pot duce la împiedica îndeplinirea a domeniului de aplicare sau scopului regulamentului. Statul membru de prima intrare au o povară mai mare împreună cu presiunea din regulament de a-și asuma responsabilitatea pentru solicitanții de azil care au decis să depună cerere în mai mult de un singur stat membru. Reîntregirea familiei, procedurile respective, nu se aplică în mod coerent uh, pretutinde, în timp ce utilizarea proactivă discreționară ar trebui să permită menținerea unor familii mai largi împreună. Poziția noastră în Grecia este că regulamentul Dublin ca componentă cheie trebuie să fie regândită și revizuită. Vedem un sistem care să fie funcțional și să reziste în situații de criză. N-ar trebui să există o povară disproporționată pentru unele state membre, cum se întâmplă acum, ceea ce ar putea contribui la o criză constantă pentru unele state membre și în sistem în ansamblu. Deci, ce lipsește sistemului e un element de echitate, de distribuție corectă pe baza unor criterii obiective, care e un element cheie și vă mulțumim. Mulțumim, domnule care reprezintă Oficiul pentru Azil din Grecia. Insist pentru următorii vorbitori să respecte timpul, pentru că e esențial. Avem atât de multe lucruri, avem atâtea paneluri și trebuie să auzim și de la raportori, de la raportorii din umbră, să avem și discuția. Deci vă rog pe toți ceilalți să încercați să respectați timpul alocat, pentru că altfel nu o să reușim. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Carabias, pentru mărturie. Acum, reprezentantul german, domnul Ralf Lese, de la Ministerul Federal de Interne, șef adjunct în materie de azil și proceduri de azil, și domnul Simel Fenning, de la Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați. Aveți 9 minute. În niciun caz mai mult de 10, insist. Pentru că dacă toată lumea își depășește timpul, nu o să reușim. Aveți cuvântul. Și vă mulțumim anticipat. Bună dimineața, mă numesc uh, Franca Schimmelpenning. O să încerc și eu să respect timpul. Aș dori să prezint uh, problema din perspectivă practică în legătură cu aplicarea regulamentului uh, Dublin 3 uh, în Germania. Știți că Germania este un stat uh, federal și tot ce ține de adăpostirea solicitanților de azil nivelul federal e responsabil, deci nivelul federal se ocupă de punerea în aplicare a regulamentului Dublin. În Germania, fiecare refugiat care vinde este um, împărțit în funcție de o formulă de împărțire între landuri Uh, nivelul federal adună cerurile, cererile, deci cererea este uh, în primul rând înregistrată, se face o uh, vizită medicală și apoi se evaluează și vulnerabilitatea și mai există o etapă suplimentară, deci oficiul federal verifică datele prezentate de persoanele respective în sistemele VIS și SIS Uh, dar și în uh, sistemul național AFIS uh, și aici se evaluează pentru prima dată cererea respectivă, să vedem care sunt motivele legate specific de regulamentul de la Dublin. S-ar putea ca un stat membru, alt stat membru să fie responsabil, dacă așa, atunci cererile sunt trimise la Bochum, Berlin și Bayreuth, la cele trei Uh, centre. Deci, în urma crizei din 2015, am încercat să centralizăm uh, procedura de la Dublin. Uh, prelucrarea datelor, vă spuneam, se poate face și în alte state membre. Noi sperăm de această dată să luăm o, pozi- o decizie pozitivă, deci cererea respectivă este transmisă mai departe și ai, pentru aceasta avem un termen foarte clar. Apoi ajungem la o decizie și asta uh, împreună cu uh, Poliția Federală și cu autoritățile locale. Și deci uh, ne coordonăm. Sistemul de la Dublin este foarte important pentru Germania. S-au fost, au fost depuse 49 de mii de cereri, 30, cere, 36 de mii de astfel de cereri au fost menținute și 8500 de persoane au fost transferate spre alte state membre și Aici constatăm uh, prima lacună de care vom discuta probabil astăzi. Regulamentul Dublin uh, reprezintă cam o treime din uh, toate cererile depuse în Germania. În ce privește punerea în aplicare și um, cooperarea cu celelalte state membre, apar probleme. Avem regulamentul de punere în aplicare, dar există interpretări diferite uh, pentru anumitele dispoziții din uh, regulament, ceea ce duce la respingeri uh, diferite uh, ale unei cereri. Deci, doar Curtea de Justiție poate lua o decizie definitivă, ceea ce ia foarte mult timp. Știți că o interpretare a comisiei, cea propusă de comisie, a fost neapărat uh, aplicată unitar, mă gândesc mai ales la articolul 12, aliniatul 4, dacă uh, o uh, viză poate să fie folosită pentru a defini competențele sau, de, de, sau nu. Este un subiect controversat între statele membre, la fel și articolul 19 din regulament, care se referă la sarcina probei. Apoi, Știți că există o lipsă de cooperare între diversele state membre, ceea ce înseamnă că uh, unii solicitanți uh, primesc uh, deci, uh, un aviz pozitiv la cererea de aviz, uh, chiar dacă nu intră în sfera de aplicare a regulamentului Dublin 3. Uh, credem că schimbul de informații nu funcționează suficient de bine și deci informația în legătură cu solicitanții de azil nu este neapărat valabilă pentru că multe solicitări de obținere de informații nu primesc uh, răspuns, de exemplu, uh, și apoi uh, mai există și probleme în ceea ce privește adăpostirea și cazarea acestor persoane, care nu este întotdeauna posibilă. Apoi mai există și anulări pe termen scurt, datorită problemelor de sănătate, de exemplu. Deci, pe lângă această cooperare deficitară între statele membre, mai există și o lipsă de cooperare cu uh, solicitantul de azil. Uh, am spus deja, am avut 36.000 uh, de uh, cazuri pentru care am luat o decizie și 8.500 de persoane pe care le-am acceptat. În Germania totul depinde de locul în care persoana respectivă intră, deci Încercăm uh, să încurajăm uh, reunificarea familială astfel încât persoana să nu fie uh, respinsă. Apoi ne mai confruntăm cu copii, cu minorii neînsoțiți. Familiile ajung într-un stat membru din Uniunea Europeană și un minor este trimis în Germania pentru ca după aceea să aibă loc reunificarea familială. În ceea ce privește uh, regulamentul uh, Dublin 3 și uh, structura lui, noi considerăm că el pune o problemă. Are loc de o schimbare de deci o modificare a competențelor în funcție de termenul respectiv și astfel solicitanții de azil încearcă să profite de aceste interpretări diferite și să depună cererea de azil în statul membru cu politica cea mai permisivă. Și deci noi uh, considerăm că printr-o uh, prelungire de 18 luni, uh, câteodată de 12 luni, datorită plasării într-un centru, deci solicitanții pot cere într-un stat membru sau altul. Mă numesc Ralph Lesser, eu lucrez la Ministerul de Interne din Germania, mă ocup de partea de azil și aș dori să vin cu o completare. Regulamentul de la Dublin E un subiect foarte important. Colegul meu v-a explicat uh, procesele din Germania au fost bine îmbunătățite, uh, dar noi uh, constatăm că există și lacune sistematice care nu pot fi îmbunătățite la nivel național, ci care apar sistematic după regulamentul Dublin 3. Este vorba de proceduri foarte îndelungate, birocratice, care nu reprezintă doar o povară repre pentru statele membre respective, ci care au consecințe negative asupra solicitanților uh, și care au o consecință pe plan concret. Doar în 5% din toate cererile de azil din Germania uh, se uh, procedează la o la o transferare a competențelor în alt stat membru. În Uniunea Europeană este vorba de 3%, deci vorbim de o cifră infimă. Apoi, Dublin 3 permite foarte mari asimetrii datorită statului de intrare și diferența între statul de intrare și statul unde migranții doresc să ajungă. Știți că uh, unele state membre sunt uh, foarte împovărate, condițiile de uh, cazare sunt uh, foarte deficitare. Este vorba de probleme naționale uh, care nu pot fi uh, rezolvate la nivel național, ci uh, trebuie să uh, reformăm sistemul Dublin 3. Avem nevoie de un nou început, de o reformă radicală și în acest sens guvernul german a lansat, a prezentat un concept în legătură cu uh, regula, uh, reforma regulamentului de la uh, Dublin. El are trei aspecte principale pe care doresc să le prezint. Avem nevoie de un sistem de competențe echitabil Parlamentul European uh, e familiarizat cu acest subiect pentru că în ultimul mandat a făcut o uh, propunere tocmai pentru acest uh, regim al competențelor. Deci avem nevoie de un regim al competențelor echitabil care să nu, permite, să, să nu permită schimbarea competențelor și care să uh, nu uh, reprezinte stimulente pentru migranți. Apoi, trebuie să combatem migrația secundară. Vă pot menționa foarte multe uh, măsuri, dar uh, Partea cea mai importantă este că statele membre trebuie să aibă un interes uh, comun uh, să combată împreună migrația secundară și tocmai din acest motiv avem nevoie tocmai de un regim de competențe foarte clar. Uh, astfel încât să nu mai uh, ne luptăm unii împotriva celorlalți, ci să avem un sistem uh, cu adevărat european și echitabil. Și un al treilea, o a treia axă, trebuie să facem verificări la granițele externe, dar avem nevoie și de controle pe teritoriul Uniunii Europene, să avem un uh, filtru la granițele externe pentru ca persoanele care nu au nevoie de protecție să nu intre pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim domnilor uh, Schimmelfelling uh, și Lesser. Ați uh, făcut prezentări foarte interesante. Concluzia mea este că guvernul de la Berlin nu este mulțumită de felul în care regulamentul Dublin 3 funcționează. Mulțumim! Trecem mai departe reprezentanții Suediei, Maria Sopold Liliblad, șef Unitatea Dublin și domnul Johan Axelson, consilier pe uh, Unitatea Dublin de la Migrația Suedeză pentru Migrație. Vă dăm cuvântul pentru a ne prezenta poziția guvernului suedez. Vă rog, încă o dată, nu mai mult de 9 minute. Aveți cuvântul. Uh... Yeah, as you see, we... Mulțumesc. Avem o prezentare din care vom folosi doar prima imagine de ansamblu. Suntem invitați să vorbim despre procedura Dublin în Suedia și să ne referim la probleme operative când ne gândim la regulamentul Dublin. O să încep prezentându-vă imaginea generală a procedurii Dublin. Pe ecrane puteți vedea imaginea de ansamblu a procesului pentru solicitanți adulți uh, de azil în Suedia. Pe scurt, vorbim și de minorii neînsoțiți, pentru că procedura pentru adulți e mai comună. Ne vom referi în special la adulți. Procedura are trei etape. Una legată de depunerea cererii, apoi examinare și apoi de transfer. Depunerea cererii responsabilitatea pentru întregul proces revine Agenției pentru Migrație suedeze ca autoritate. Doar în unele cazuri se implică și alte autorități. Procedura de până a cererii la unitatea pentru cereri din Suedia. E vorba de înregistrarea cererii, căutări în DAC și vis în bazele de date și interviuri cu persoane. Se poate spune aici că aceste prime etape se fac în interval de câteva zile din momentul în care se depune cererea de azil. Interviul e în baza articolului 5 din regulamentul Dublin, care se ține foarte devreme în uh, procedură. În cazuri obișnuite, e singura dată când solicitantul are un interviu personal cu Agenția de Migrație înainte de a se da decizia. Acest interviu e foarte important. Există niște tipare, niște protocoale foarte importante pentru că știm că e foarte important și pentru solicitant și pentru proces. În general, e o prioritizare în organizație pentru aceste proceduri Cazurile Dublin se inițiază cât de curând posibil, având în vedere limitele stricte impuse de regulament. După partea de depunere a cererii, cazul e trimis la unitatea Dublin, care se ocupă de examinarea legală a cazului. În baza informațiilor obținute din uh, procedura cu cererea, unitatea Dublin examinează și stabilește statul responsabil și apoi emite o decizie de transfer dacă se obține acceptul. Tot unitatea Dublin din Suedia e cea care răspunde de cereri care intră sau de cereri care ies. După ce se ia decizia de transfer, cazul e trimis la unitatea pentru îndepărtare care se ocupă de transferul propriu-zis. Notifică persoana vizată în legătură cu decizia și organizează și execută transferul doar dacă solicitantul spune că nu vrea să respecte decizia sau se ascunde, atunci poliția suedeză se implică pentru măsuri suplimentare. Pe scurt, apoi despre minorii neînsoțiți, pentru că procedura diferă puțin față de cea pentru adulți. În general, durează mai mult, e mai extinsă. Solicitantul ca minor neînsoțit are mai multe contacte cu agenția decât un adult există reprezentanți legali pentru acești minori însoțiți pe întreaga durata procesului. În cazul în care există dubii despre vârsta solicitantului și nu avem o dobadă formală cu privire la vârstă, se face evaluarea vârstei. Agenția pentru Migrație Suedeză are capacitatea, împreună cu alte autorități, se efectueze evaluări medicale ale vârstei, dar având de limitele stricte pentru aceste cazuri, că e foarte dificil să se facă la timp. Pentru minorii însoțiți, Agenția pentru Migrație și autoritățile municipale sunt răspunzătoare pentru minori și lucrează împreună în uh, toată durata. Asta era despre minori și acum colega o să vă spună niște exemple secvențe mai bune și unele mai proaste în ce privește aplicarea regulamentului Dublin. Mulțumesc. Pentru început vreau să spun că experiența noastră e luată direct de la unitatea suedeză Dublin, din munca de zi cu zi a colegilor în cazul Dublin. Și să nu credeți că în punct de vedere politic al Suediei, pentru că agenția pentru migrație e independentă ca autoritate în ce privește tratarea cazurilor individuale. În ce privește experiențele favorabile, aș vrea să subliniez că cea mai bună experiență e că în regulamentul Dublin funcționează așa cum trebuie să funcționeze, mai ales când e vorba de reîntregirea familiilor, a rudelor care au pierdut legătura și apoi sunt reunificate în procedura de azil. O altă experiență favorabilă regula lanțului. Suedia, ca multe alte state membre, a adoptat regula lanțului. Considerăm că cererea sau aplicarea regulii lanțului un exemplu bun în care multe state membre au convenit cu privire la o interpretare echitabilă și rezonabilă a dispozițiilor regulamentului, deși regulamentul în sine nu ne dă orientări clare. Deci, în ce privește acum experiența negativă, problemele sau provocările, cum aș vrea să le spun, cum au spus și colegii din Grecia și Germania, cea mai mare problemă este că regulamentul e prea deschis la interpretare din partea statelor membre și a tribunalelor naționale. Cele mai multe experiențe vin din acestea. O să vă dau și niște exemple concrete. Considerăm că Cazurile cu minorii neînsoțiți sunt cele mai dificile, mai ales în ce privește limitele stricte de timp prevăzute de regulament. Dacă minorul n-a dat pașaport sau alte documente de identitate personală și sunt îndoiele în legătură cu vârsta declarată, ni se pare dificil să examinăm suficient vârsta în limitele de timp pe care le avem. De asemenea, decizia tribunalului 347 din 2007 s-a făcut procedura de a stabili responsabilitatea mai dificilă în astfel de cazuri, pentru că nu mai putem ține cazurile deschise cu statul membru răspunzător pentru a examina vârsta. Considerăm de asemenea că sentința e dificil de implementat în general, pentru că statul respondent poate să evite responsabilitatea ne răspunzând la cererea de reexaminare. Un alt aspect al regulamentului care ni se pare dificil de aplicat e cerința de a avea dovezi. Adesea, informațiile solicitanților sunt date prin declarații verbale și nu pot să le sprijine cu dovezi, cu probe. Statele membre interpretează valabilitatea declarațiilor verbale diferit, ceea ce face procedura de luare a deciziei mai dificilă. Se pune adesea problema încetării responsabilității. Mi se pare că interpretarea dovezilor solicitate pentru a stabili dacă o persoană a părăsit teritoriul diferă de la un stat membru la altul. Un alt aspect de interpretări diferite legat de dovezi e chestiunea sarcinii probe. În ce privește articolul 12.4, legate de vize. Cerința de a aplica acest articol este ca solicitantul să folosească viza pentru a intra teritoriul statului membru. Unele state membre consideră că statul membru solicitant are răspunderea să arate că solicitantul a intrat pe teritoriu cu o viză. Cât timp solicitantul nu uh, prezintă pașaportul, e foarte greu de dovedit, deci majoritatea statelor membre consideră că e plauzibil să se presupună că s-a folosit o viză pentru a intra pe teritoriu. Aceste diferențe creează dificultăți de aplicare a articolului. O altă dispoziție care ne pune probleme în implementare, chestiunea reîntregirii familiei, mai ales în ce privește conceptul de interes superior al copilului. Principala problemă de aici este că e greu de examinat cazul în care Două persoane vizate sunt în două state membre. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Brandt și domnule Axel, pentru contribuție. La această prima parte a primului panel începește utilizarea administrației naționale care a fost, au fost invitate să ne spună din experiența lor la Comisia Libe. Și trecem la panelii panelul următor. Maria Volovchi, oficiu spaniol pentru azil. Aveți cuvântul. 10 minute maxim. Aveți cuvântul. Eh, Bună ziua, mulțumim. Ne bucurăm de această participare care ne permite să ne prezentăm punctul de vedere. Obiectivul meu este să prezint cifrele care reflectă situația cu care ne confruntăm în Spania și să avem în vedere și aplicarea regulamentului Dublin. Niște cifre globale ne arată că în 2019 720.000 de solicitări de azil am avut în UE, în jur de 120.000 Spania și 139.000 uh, sunt intrări neregulate. E greșită ideea că toți solicitanții de azil vin pe, din uh, intrări neregulate. În cazul Spaniei, reducerea acestora a fost de cam 50% și am avut o creștere a solicitărilor de protecție internațională de peste 100%. Situația de aceea este un pic diferită față de alte state membre, poate. În cazul nostru, aplicarea regulamentului de la Dublin eh, merge în paralel cu ce avem noi, sistemul de protecție internațională, la nivel de proceduri, ceea ce înseamnă că anul trecut creșterea dosarelor Dublin a fost eh, în jur de 10% și eh, creșterea generală a fost de peste 100%. Deci sistemele se derulează în paralel, un pic diferit de alte state membre. Avem uh, componența națională a statelor de origine și a principalelor naționalități care ne solicită. 90% vin din zona, din spațiul Americii Latine și, în cazul Spaniei, avem o pondere foarte mare în Venezuela, Columbia, Honduras, Nicaragua și Salvador. În ceea ce privește aspectele care țin de aplicarea doubling. vreau să vă spun că experiențele în mare sunt similare în ceea ce privește interpretarea divergentă a clauzelor privind reîntregirea familiei. În anumite cazuri, față de tratamentul aplicat anumitor comunități Uh, sau grupuri vulnerabile, persoane dependente, minori neînsoțiți și avem probleme și în chestiuni care țin de acceptarea dosarelor de către alte state membre. Suntem conștienți și de rata de mutare, care este destul de redusă și în Uniune în general și în Spania. Experiențele noastre sunt asemănătoare cu ceea ce au trăit alte state membre aici. Dimensiunea externă și prevenirea fluxurilor primare este esențială pentru că ele ne ajută să evităm fluxurile secundare la care s-au referit alte autorități. Și dacă e să ne gândim care sunt elementele eficiente sau nu din Dublin, e foarte important să avem în vedere de unde am pornit. Unul dintre principalele elemente este existența răspunderii țării de primă intrare. Un element care decurge din principiu din regulament de la finele anilor 90, când a început să se aplice această dispoziție, care a continuat până în prezent. Așa cum au spus și alți reprezentanți, vine un moment în care, în urma crizei din 2015 și în urma situației actuale, care nu e criză neapărat din punct de vedere numeric față de ce am avut acum câțiva ani, ne face să ne gândim dacă acest principiu care presupune o intrare echilibrată uh, în diferite state membre pe calea aeriană nu face ca concentrarea în statele de prima intrare uh, nu face deci ca acest principiu să nu fie uh, posibil pe termen mediu și lung. Și cred că trebuie să lucrăm la elaborarea noului regulament ca să avem o mai mare eficiență în fața solicitărilor de protecție internațională. Pentru că, până la urmă, Dublin stabilește rapid care este statul membru care trebuie să se însărcineze de solicitările de protecție internațională pentru a garanta protecția solicitantului în mod uh, reglementar și în situații normale și în situații de criză. Credem că atribuirea responsabilităților statului membru de primă intare cu caracter general și stabil implică o, probar, o provară disproporțională pentru statul de primă intrare și de aceea lucrurile ar trebui să fie regândite. Acest element E un lucru la care trebuie să ne gândim, să-l depășim și să reflectăm uh, realitatea până la urmă în deciziile noastre. În 2016, Parlamentul a propus să se ia în considerare această situație, a propus un sistem de distribuție obligatorie și rapidă, astfel încât solicitanții de protecție internațională, în funcție de legăturile cu statele membre, să poată fi trimiși în statul membru cu care au legături. Această distribuție rapidă și proporțională a solicitărilor trebuie să fie luată în considerare în propunerea de regulament pentru a îmbunătăți funcționarea actuală. În acest sens, credem că aplicarea clauzei privind reîntregirea familiei în sensul larg, având în vedere franți, minori neînsoțiți și caracteristicile lor sau alte grupuri vulnerabile, trebuie să aibă proceduri flexibile care să poată fi aplicate în mod eficient în practică. Există deficiențe, cum am văzut, cum ar fi neaplicarea acestor clauze sau aplicarea lor în mod diferit în funcție de interpretare. În cazul persoanelor care poate nu au nicio legătură cu un stat membru sau nu au o viză sau nu au rude sau membri ai familiei într-un alt stat membru, atunci mergem pe caracterul aleatoriu și distribuirea trebuie să fie echilibrată și proporțională între statele membre UE. Acesta ar fi un sistem obiectiv cu elemente stabilite dinainte și ar permite oarecare certitudine juridică și ar implica o distribuire echitabilă în toate statele membre. Ar fi vorba de un sistem permanent, adică ar exista și un caracter preventiv, pentru că aplicarea nu s-ar limita doar la situațiile de criză. Credem că este foarte important ca acest sistem să implice efectuarea unui um, examen în termen scurt pentru a ne asigura că procedurile sunt respectate. Poate o persoană a fost ținută foarte mult timp într-o situație incertă din punct de vedere procedural și ar trebui să evităm asta pe viitor. Și apoi mai sunt și situațiile persoanelor care ajung pe costele noastre prin operațiuni de salvare pe mare. Având în vedere că obiectivul este să îmbunătățim eficacitatea procedurilor existente cu un control al abuzurilor, la adresa sistemului de protecție internațională. Acestea sunt lucruri care ar trebui să fie completate în cadrul revizuirii regulamentului Dublin prin clauze care să se refere la procedurile, solicitările de protecție inadmisibile, de exemplu, și trebuie să avem în vedere mecanismele folosite pentru a distribui răspunderea între statele membre. Vrem să protejăm drepturile fundamentale ale persoanelor în cauza și cred că noi în Europa nu ne putem permite să creăm centre de în care aceste persoane să fie păstrate închise pe termen lung. E răspunderea statului membru de prima intrare să stabilească în ce direcție merge persoana respectivă și pe durata 4 ani am ajuns N-am ajuns la nicio concluzie în ceea ce privește repartizarea echitabilă, dar trebuie să promovăm principiile de solidaritate și distribuție echitabilă pe baza sistemului european comun de azil. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare detaliată și pentru că ne-ați um, vorbit despre experiența Spaniei în ceea ce privește solicitările de azil și de specificitățile noastre uh, în ceea ce privește intrările neregulate. Uh, așa cum ne-au spus și alte state membre. O să trecem la următoarea prezentare. O să ascultăm acum reprezentantul Italiei, Simona Sponelli, șeful unității Dublin pe Italia. Aveți 10 minute. Sper să reușesc în nouă să fac acest lucru, pentru că cei care au vorbit înaintea mea au redat o imagine destul de corectă a problemelor cu care se confruntă unitățile Dublin în Europa. Aș vrea să mă refer la unul dintre principiile fundamentale uh, care țin de regulamentul Dublin în teorie ar trebui să avem mai mare încredere unii în alții. Principiul încrederii reciproce, mai ales având în vedere ce s-a spus în cazul dovezilor, trebuie să fie baza pe care să structurăm principiile de solidaritate și distribuție care au fost consfințite în tratatul privind funcționarea și trebuie să decurgă din cadrul juridic pentru aplicarea regulilor. Motivele în care ne-au adus aici au fost deja prezentate de mai multe ori. O să mă refer la situația actuală, care evident um, e una de tranziție. Situația din Libia este o preocupare. S-a spus că unitățile Dublin nu se ocupă de chestiuni politice, însă e clar că în împrejurările actuale Trebuie să încercăm să avem o perspectivă pe termen lung dacă vrem să înțelegem ce va urma. Și dacă vrem să avem o adevărată reformă, pentru că colegii din Germania au spus foarte clar că e nevoie de o reformă în acest domeniu. În Italia, în ceea ce privește implementarea regulamentului Dublin, acesta a evoluat de-a lungul timpului pentru că se știe că uh, ne-am confruntat cu o reducere a debarcărilor din afară. Vă amintesc că Italia are frontiera maritimă externă, deci frontiera sa externă este exclusiv maritimă. Și de aceea, intrările neregulate în Uniunea Europeană se fac exclusiv pe mare. Frontiera terestră, la nord, este o frontieră internă a Uniunii. Deci toate sosirile pe care le înregistrăm, mai ales în nord-est, au legătură cu solicitanți de azil uh, care intră în definiția dată în Dublin, ca să spunem așa. În 2019 și în Italia lucrurile au fost foarte diferite, exact ca și în cazul Spaniei. Au fost 11.500 de uh, intrări legale, dar noile solicitări de azil au depășit 40.000 și transferurile Dublin au fost cam de 6.000, un pic sub 6.000, ceea ce înseamnă că am primit, deci sistemul nostru de primire din Italia a primit cam jumătate dintre solicitanți ca intrări eh, pe baza regulamentului Dublin. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că criteriile de care s-a vorbit au chiar și în prezent în regulamentul Dublin o structură ierarhizată. Practic, prima intrare e, are legătură doar cu uh, ceva ce a rămas de la articolul 13 care vine după 7, 8 și așa mai departe. Care este însă aspectul esențial? Ce e cel mai utilizat? Așa cum am încercat să spunem, dificultatea de a scoate în evidență dovada vârstei minore, în cazul protecției pentru minorii neînsoțiți, care au drepturi diferite, mai ales în ceea ce privește uh, reîntregirea familiei, alăturarea familiei care se află într-un alt stat membru și apoi dovada legăturilor familiale. Din experiența noastră, am, am trecut prin aceleași situații ca și colegii greci, practic. Niciunul dintre solicitanții noștri de protecție internațională nu are documente certificate de naștere. Și e foarte dificil să vii cu dovezi că, că faci parte dintr-o familie, chiar și analiza ADN este utilă doar între uh, rude descendente și nu colaterale. Și e foarte dificil oricum să obții dacă membrul familiei se află într-un alt stat membru. De aceea, în acest caz, este esențial să avem în vedere principiul încrederii reciproce pentru că procedurile rapide permit câteodată și interpretări comune. Mai există și problema interpretării regulamentului, care a fost subliniată de mai multe ori exact din acest motiv. Pentru că, în cadrul unei situații de criză emergente, riscul este ca fiecare stat membru să încerce să interpreteze dispozițiile după cum dictează interesele statului respectiv. Sunt de acord, prin urmare, că există o problemă de calendar, să spunem, în ceea ce privește confirmarea, cerințele legăturilor de familie confirmarea vârstei pentru minorii străini și asta implică folosirea masivă a Eurodac, adică refuzuri în faza unei, unor documente doveditoare care sunt de circumstanță, practic. În momentul de față, țara noastră este foarte implicată în operațiunile de salvare pe mare. Deci, la nivel uh, interpretativ, în multe cazuri am putea discuta dacă după o salvare pe mare, intrarea este neregulată sau ilegală, în sensul articolului 13. Și, așa cum s-a mai spus, acest principiu trebuie să fie uh, depășit, inclusiv pentru țara noastră, din faptul din cauza că se aplică doar anumitor țări. Și se aplică în mod inegal. E inechitabil să dai așa o sarcină numai țărilor care au o frontieră externă. Se fac eforturi comune între statele membre și aș vrea să îi garantez doamnei care Shazariavi, care a vorbit chiar la începutul um, discuțiilor noastre de astăzi, că în rețelele noastre, între unitățile din rețelele noastre, încercăm întotdeauna să nu uităm că în spatele acestor documente se află persoane și că eforturile uh, statelor vizează găsirea unei abordări comune pentru a depăși principiul acesta al primei intrări și pentru a implementa un model de responsabilitate echitabilă care să ajute la distribuirea echitabilă a solicitanților pe teritoriul european și să avem un principiu de solidaritate, nu doar între state, ci și între persoanele care solicită azil del suo contributo. Mulțumim pentru această contribuție, doamnă Spinelli. Trecem acum la evaluarea acestor mm, mărturii uh, Sugestia mea este să ascultăm pe doamna Keller în calitate de raportor și pe raportorii fictiv, dar încercați dacă puteți să vă limitați la intervenții de 1-2 minute, să puneți uh, întrebări care pot fi să-și primească răspunsul dintre reprezentanții pe care avem alături de noi, pentru că avem apoi a doua rundă de răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Vă reamintesc că al doilea panel va începe la 10.35. Asta este. Avem un al doilea panel și trebuie să îl începem ca să terminăm înainte de 12 jumătate și avem și reuniunea coordonatorilor. Deci un program foarte plin și mult mai strâns decât de regulă. Doamna Keller, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Je voudrais euh, remercier... Euh, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, responsabilii unităților pentru regulamentul de la Dublin diversele state membre care au acceptat această regulă grea să se exprime foarte succint, care au venit la Bruxelles, dar totuși, iată, am obținut uh, o viziune europeană Uh, a, din partea a șase state membre, cu situații diferite și complementare. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Mai mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre aceste interpretări diferite ale uh, articolelor, articolelor din regulamentul de la Dublin. Care ar fi soluția, ce am putea face pentru a uh, converge cu toții și pentru a avea interpretări mai apropiate și care să respecte nu neapărat spiri, uh, letura, ci spiritul acestui regulament european. O a doua întrebare. În legătură cu minorii neasoțiți. Și aici a spus că este, există termenele respective, faptul că trebuie să se dovedească că copilul respectiv e cu adevărat minor, apoi interesele legate de interesul uh, superior al copilului care ar fi propunerile dumneavoastră și de această dată pentru a ne asigura că acești tineri sunt uh, mai bine încadrați. Mai ales colegii din Germania s-au referit și la problema uh, intrărilor ilegale de frontierele uh, externe. Alții au vorbit de traficanți de călăuze. Sunt persoane pe care le descoperim în procedura Dublin, de care nu s-a ținut cont uh, înainte de înregistrări și de această dată aș dori să știu uh, care ar fi soluțiile pentru a mai bine aplica Schengen și pentru a controla mai bine uh, frontierele. Cum putem să uh, luptăm cu acești traficanți? Mulțumim, doamnă Keller, ați fost minunată, ați respectat timpul. Acum, domnul Thomas Tobe, aveți cuvântul primul raportor alternativ. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile lor la această dezbatere. Putem spune că, într-adevăr, regulamentul de la Dublin nu funcționează astăzi, e evident, și avem o problemă avem aceste uh, mișcări secundare foarte numeroase. De fapt, n-am decât o întrebare care e și ea evidentă. Cu toții putem fi de acord că trebuie să armonizăm sistemele din statele membre, sistemele de azil și că trebuie să o facem cât mai repede cu putință, dar aș avea și o întrebare. Să spunem că vom reuși și că vom putea în sfârșit armoniza sistemele noastre de azil. Dar credeți că va fi suficient dacă vrem să împiedicăm aceste mișcări secundare? sau trebuie să ținem cont și de, sau, sau să avem și alte acțiuni europene pentru a preîntâmpina aceste mișcări secundare? Pentru ca noul regulament de la Dublin să funcționeze cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tobe. A fost scurs și la obiect. Domnul Bartolo, vicepreședintele nostru, are cuvântul acum. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per avermi dato la parola. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am înțeles uh, discuțiile dumneavoastră, am auzit ce ați spus. S-a spus că Dublin 3 nu funcționează sau dacă funcționează, funcționează prost, pentru că statele membre nu se coordonează, nu există o armonie în implementarea regulamentului și toate aceste lucruri au fost recunoscute de Consiliul Europei. Uh, ne-am întâlnit cu doamna Keller, cu reprezentanții Consiliului Există probleme legate de reîntregirea familiei, criteriul interesului superior al minorului și altele, datorită complexităților prevederilor din Dublin 3. Având în vedere faptul că articolul 80 din tratatul privind funcțiunea europeană prevede principiul solidarității, repartizarea echitabilă a răspunderii, dar eu zic că trebuie să depășim acest principiu al răspunderii țării de primă intrare și să reform, reformăm regulamentul, cum a spus cam toată lumea care a intervenit. Și așa cum a propus Parlamentul European în mandatul anterior, o propunere de reformare a regulamentului Dublin care prevedea o repartizare echitabilă în toate statele membre. Dar n-am înțeles de ce, având în vedere că este o dorință comună a statelor membre, n-am înțeles de ce nu se întâmplă în practică și rămâne în Consiliu de Ministri, deja de 2 ani discuția. Ne-am reunit pentru a discuta toate aceste lucruri împreună și soluția ar fi să aprobăm uh, ceea ce Parlamentul European a făcut-o deja în mandatul anterior, și anume reforma aceasta eh, binecuvântată și mult așteptată a regulamentului Dublin. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, Damian Carem. Domnul Carem. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc eh, și eu eh, reprezentanții statelor membre și autorităților naționale pentru intervenții, așa cum spunea domnul Bartolo, toate merg în aceeași direcție. Vorbim despre eșecul sistemului Dublin 3, datorită unor motive diverse, interpretări diferite ale regulamentului, lipsa de solidaritate și în ceea ce privește repartizarea uh, între statele membre și problema minorilor neînsoțiți. În urmă cu câteva săptămâni, ministrul grec a lansat uh, un apel la adresa ministrilor europeni pentru a-i uh, relocaliza pe minerii neînsoțiți doar Portugalia a dat curs acestui apel. Deci, ne dăm seama că, într-adevăr, trebuie să uh, trecem la fapte. Există 640 de copii care au murit între din 2015 uh, din septembrie de la micul Elan. Toată lumea a fost șocată de imaginea acestui copil decedat, aș vrea să nu uităm, uh, au murit toți în Marea Mediterană și de fiecare dată când vorbim uh, de trecerea frontierelor, uh, ilegale, să nu uităm că în spate vorbim despre persoane persecutate, amenințate, nu au avut timp să depună o cerere de viză pentru a intra în mod legal. Deci trebuie să ne revizuim discursul și uh, felul de a gândi la nivel european. Trebuie cu adevărat să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă. Mulțumesc, domnul Tardino. Îmi cer scuze. Doamna Tardino, trebuia să luați uh, cuvântul prima, dar uh, lista a fost puțin încărcată. Nu am vorbit prima. Da, e normal. Îmi cer scuze, spune președintele. Îmi cer scuze că nu v-am dat dumneavoastră prima cuvântul. E, grazie mille. Mulțumesc. Suntem cu toții de acord cu un lucru și anume că trebuie să reformulăm regulamentul Dublin. Am auzit aici mai multe poziții critice, probleme de interpretare, deficit de reglementare, rigiditate birocratică. Cifrele sunt foarte clare, le-am auzit din partea intervenienților noștri. Aș spune că în 2017 ne-am confruntat cu aproximativ 750.000 de solicitări de azil și doar 21.000 de persoane au fost transferate pe baza regulamentului 3, deci 13% doar. A fost evidențiat uh, faptul că unul dintre criteriile fundamentale care trebuie să ajute, cel al reîntregirii familiei, nu se aplică și s-a vorbit despre lipsă de flexibilitate, despre imposibilitatea de a înțelege structura familiei, legăturile de familie, având în vedere că principiul de bază rămâne cel al primei intrări neregulate, e un principiu care se uh, Uh, aplică, deși vorbim despre solidaritate între statele membre, dar totul rămâne la nivelul statelor de primă intrare. Cum vă gândiți să putem aplica principiul solidarității cu adevărat și să reformăm principiul reîntregirii familiei pentru o distribuire echitabilă? Mulțumesc și acum doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. în 2011 am avut uh, aceeași dezbatere. După primăvara arabă era foarte clar că Dublin uh, eșuase. Era uh, doamna Malmström, care vorbea despre acești copii care mor și așa mai departe. Aveam aceeași problemă. După 5 ani am avut anul 2015 cu agenda pentru migrație și în 2017 Comisia a făcut o propunere, respectiv ca Parlamentul să uh, facă o propunere, pe care Parlamentul a făcut-o, cu, a votat-o cu uh, trei sferturi. Și unii colegi au spus, avem această uh, propunere și m-ar fi bucurat ca cel puțin unul dintre reprezentanții statelor membre care au vorbit acum să uh, vorbească despre această propunere și să spună că aduce ceva bun și că ar trebui să o considerăm. Dar nu s-a întâmplat asta. Însă mă pun, uh, îmi pun întrebări care mă interesează. Împărțirea. Mulți au spus că această împărțire, acest mecanism ar trebui să se schimbe. Cum ar trebui să arate? Care sunt propunerile care există în Spania și în Italia? Să zicem, uh, țările unde sosesc migranții, în uh, Grecia. Care este propunerea dumneavoastră concretă? Un al doilea aspect. Există o decizie a Curții de Justiție care spune că anumite transferuri nu ar trebui să aibă loc din 19 martie 2019, fiecare, uh, deci orice transfer în uh, condiții lipsite de demnitate e interzisă. Deci m-ar interesa poziția reprezentanților din Germania. Cum se aplică această decizie a CEJ, uh, dacă au existat consecințe concrete și m-ar mai interesa ceva Ați vorbit uh, despre o, uh, un sistem uh, mai echitabil, asta au spus și reprezentanții Germaniei. Unii participă, alții nu, dar ce înțelegeți dumneavoastră când vorbiți despre această verificare la care v-ați referit? E vorba de acel admissibility check sau la ce vă refereați? Președintele, vă reamintesc, la 10 și 35, cu o mică întârziere, trebuie să trecem la a doua rundă de dezbateri, vă rog. Am notat că foarte mulți colegi vor să uh, depună întrebări suplimentare. Vă rog să nu mai puneți. Un minut maxim, doamna Ghiom. Prefer chiar foarte repede, domnule președinte, pentru că toată lumea înțeleg că principiul de bază care stă la baza regulamentului de la Dublin pornește de la ideea că toate sistemele de azil din statele membre sunt asemănătoare. Acest principiu de plecare e greșit Practic, de la punerea în aplicare a fost conceput greșit acest sistem. Deci, constatăm că nu funcționează principiul primei intrări, apoi constatăm că numărul de transferuri este ridicul și, între paranteze fiind spus, și costisitor și se pare că Parlamentul European a găsit o soluție care mobilizează sau se bazează pe alte principii. Nu știu dacă interlocutorii noștri mai experimentați sau care sunt dornici să ne acordă un răspuns, aș dori să știu când trecem la Consiliu la faza concretă cu state membre care să-și asume răspunderea pe baza unei formule care, uh, încă o dată, trebuie să fie radical uh, schimbată pentru că a fost greșită de la început. Mulțumesc! Uh, doamna Ferera, foarte repede. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul. Aș dori să mă axez pe două chestiuni. În primul rând, criteriul pentru țara de primă intrare. Un criteriu care uh, s-a aplicat și care ar fi trebuit să fie un uh, criteriu secundar. Am ascultat intervenția uh, responsabilului din Germania, care a spus că da, e nevoie de uh, o răspundere partajată, cu condiția să existe și un filtru pentru a ne asigura ca persoanele care nu au dreptul să intre să rămână în afara Uniunii Europene. Asta în uh, amintește textul respins de către Parlamentul European, textul de reformă din 2016, dacă se adoptă o procedură de admitere preventivă, să zicem, dacă se face o verificare în prima fază, atunci apar alte probleme. Cine va trebui să facă această evaluare și cum? Și apoi să mai sunt și probleme de procedură. Această, această țară de prima intrare trebuie să-i respingă pe cei care nu au dreptul să intre pe teritoriul european. Apoi, în legătură cu mișcările secundare, trebuie să vorbesc mai lent, încerc să spun cât mai multe, știu că avem probleme după aceea cu interpretarea. Apoi, mișcările secundare. Aici am uh, îndoieli. Ori e vorba de o chestiune politică, ori de o problemă juridică. Pe drept cuvânt, autoritățile din Italia au vorbit despre principiul încrederii reciproce care lipsește. Iar autoritățile respective au uh, vorbit și de diversele interpretări posibile. Deci, această interpretare diferită este o chestiune politică sau de ordin juridic? Asta m-ar interesa. Deci, încă o dată, este o problemă, o lacună juridică și dacă așa este, cum putem proceda? Pentru că știți că în dreptul uh, italian uh, avem conceptul de interpretare autentică. Mă întreb dacă la nivel european avem probleme și dacă, așa, dacă e așa, e atunci cum le putem să le rezolvăm. Avem uh, cinci deci, autorități naționale reprezentate. Ați primit întrebări. Vă rog să vă referiți la chestiunile cele mai importante care vă vizează. Domnul Caravias, un minut sau un minut și jumătate, nu mai mult, ca să nu avem o întârziere prea mare. Mulțumesc. Aș dori să răspund la două întrebări, foarte pe scurt. Una cu privire la mișcările secundare și apoi cealaltă uh, legată de divergența de interpretare. În legătură cu mișcările secundare, dacă considerăm că aceste mișcări secundare sunt strâns legate cu lacunele din regulamentul de la Dublin, atunci soluția ar fi să avem un regulament de la Dublin funcțional. Și noi considerăm că acest regulament poate funcționa în momente de criză dacă intervine și elementul echitate în regulament. Deci că la baza reformei uh, Uh, sistemului se află echitatea. În legătură cu diversele interpretări, s-ar putea să există probleme legate de interpretare, probleme juridice, dar pe de altă parte există și principii de bază care stau la baza interpretării pe care o efectuăm, precum faptul că trebuie să garantăm unitatea familiei, faptul că trebuie să ne gândim la interesul superior al copilului, așa cum ne obligă Carta uh, privind drepturile fundamentale. Deci am putea aduce poate puțin mai multă claritate uh, când reformăm regulamentul pe viitor. Dar când aplicăm regulamentul, va trebui să ținem uh, cont de anumite principii de bază, precum cele menționate, precum și principiul uh, încrederii reciproce. Mulțumesc. Ajungem la partea germană. Domnul Lesser și domnul Schimmel uh, Fenning. Un minut și jumătate, nu mai mult. Mulțumesc. Dacă armonizarea sistemelor de azil e suficientă, a fost o întrebare. Noi considerăm că armonizarea este un obiectiv foarte important, dar că nu este suficient. Trebuie de asemenea să nu uităm că trebuie să Uh, stimulăm atât uh, ce solicitanții de azil, dar și statele membre. Credem că există prea multă asimetrie între statele membre și credem că uh, înlăturarea acestei asimetrii este foarte importantă. Există dezechilibre, state membre care sunt împovărate și aceasta este cauza pentru care există prea multă tensiune între statele membre și prea puțină cooperare. Și dacă vrem, într-adevăr, să înlăturăm această disimetrie, atunci am rezolva de la sine multe probleme cu care ne uh, confruntăm astăzi și în domeniul migrației secundare. Și de aceea, în poziția guvernului, uh, Germania a făcut o propunere privind uh, regimul răspunderii, care se bazează și pe propunerea Parlamentului European. Noi am uh, citit această propunere, o salutăm și subliniem mai ales partea legată de răspunderea reciprocă. Apoi, dacă vrem într-adevăr să obținem acest uh, regim, uh, dacă l-am obține, atunci s-ar, uh, ar dispărea și problema interpretărilor diferite. Problema care se pune astăzi, cine e competent? Și acest subiect este discutat atunci când uh, o țară trebuie să transfere o persoană în alt stat membru. Dar dacă am avea un sistem echitabil al răspunderii, și chiar de la început am avea o împărțire a răspunderii foarte clară, care să fie, de exemplu, exprimată de către EASO, uh, și dacă am avea o uh, decizie definitivă, uh, cererea ar putea să fie introducă în Eurodrag uh, și atunci n-am mai avea toate aceste confruntări între statele membre. domnul Axelson sau doamna Lili Blatt. Mulțumesc! Uh, a fost pusă o întrebare legată de interpretarea regulamentului de la Dublin, dacă este vorba de o chestiune juridică sau politică. Noi considerăm că este vorba de o chestiune juridică. Instanțele trebuie să se pronunțe atunci când e o problemă de interpretare. Știu că nu este așa în toate statele membre. Apoi, această armonizare, care ar trebui să fie consecințele. Eu mă ocup de departamentul de la Dublin, vă vorbesc din uh, experiența mea și din uh, situațiile cu care m-am confruntat. Avem într-adevăr sisteme diferite de azil, fapt care are o uh, consecință asupra felului în care se deplasează solicitanții de azil în Suedia cu siguranță, dacă am avea un sistem armonizat, am avea consecințe și asupra sistemului modului în care noi am lucrat. Domnul Bolochi, dacă se poate să uh, răspundeți la întrebări. Eh, da, mulțumesc. Într-un anumit fel, nevoia de a depăși situația actuală este un lucru cu care suntem cu toții de acord. În cazul nostru, cred că depășirea criteriului acestea de responsabilitate a țării de primă intrare și liniile propuse de Parlament ar putea să fie direcțiile pe care să se pe care să le adopte această reformă, dacă vrem să avem ceva mai eficient pentru a face față crizelor din următorii ani și pentru a gestiona lucrurile. Mulțumesc! Doamna Simone Spinelli acum. Doamna Simona Spinelli are cuvântul. Da. Și după părerea mea, prima intrare ar trebui să fie, să nu mai fie folosită ca un criteriu de bază. La nivel tehnic, unul dintre principiile care ar putea să fie puse în aplicare pentru a crește încrederea reciprocă ar putea să fie o inversare a poverii dovezii. Adică, se face o declarație privind existența unei legături de familie și doar dovada contrară să fie luată în considerare sau dacă există o amenințare sau un pericol la adresa interesului minorilor, dacă vorbim de minori, ar putea să aibă impact asupra soluției adoptate. În ceea ce privește deplasările secundare, v-aș sublinia că armonizarea trebuie să se facă la principiul sistemelor de primire, pentru că acolo apare adevărata diferență față de țările dorite, în principal. Rămânerea într-un anumit loc este o obligație dar uh, în sine aceasta nu poate să fie impusă. Deci uh, trebuie să vedem cum aplicăm mecanismul de stimulente pentru aceste persoane. Eh, thank you all. Thank you all for your cooperation. Mulțumim uh, tuturor, mulțumesc pentru cooperare, pentru că v-ați străduit să respectați timpul, ați răspuns întrebărilor adresate în prima rundă. Mulțumim mai ales reprezentanților celor uh, cinci state membre implicați în această dezbatere. Mulțumim pentru contribuții care ne-au luminat și ne vor inspira pe viitor pentru ca regulamentul de la Dublin să fie reparat. Mulțumim! Și acum trebuie să trecem la runda a doua fără niciun fel de pauză, pentru că dacă nu, nu o să reușim. Mulțumim uh, tuturor uh, vorbitorilor și acum trecem la a doua rundă de dezbateri. Așa cum spuneam, acum e rândul prezentărilor făcute de către experții la nivel european. Uh, urăm bun venit în această a doua rundă reprezentanților care sunt uh, protagoniști ai unei evaluări analitice cu privire la aplicarea regulamentului Dublin în forma actuală. Vom începe cu o prezentare efectuată de către EPRS, o evaluare a punerii în aplicare regulamentului Dublin. Catherine Ullert, care este director, și Stavros Papagorgopoulos, care este consilier juridic pentru ECRE, au uh, întocmit un studiu în acest domeniu vă acordăm cuvântul pentru 10 minute, dar să nu uitați că avem uh, și alți vorbitori în această a doua rundă. Avem oarecare întârziere, deci vă rog să nu uitați acest aspect, astfel încât să nu ne depășim timpul alocat. Aveți cuvântul, dacă se poate să vă încadrați în 9 minute, vă rog. Mulțumesc. O să vă prezint constatările și recomandările unui document de cercetare care se va publica vineri vrea să vă spun că va fi o mare surprinsă în acest document, dar de fapt nu va fi. Documentul acoperă implementarea Dublin 3. A fost comandat de Parlamentul European de Serviciu de Cercetare. Ne-am bazat cercetarea pe informații de la baza de date AIDA, care gestionează acum și o evaluare a sistemelor de azil național. Nu e evaluarea principiilor pe care se bazează Dublin sau alternativelor la Dublin, se ocupă de cum funcționează Dublin 3. Trecem la constatările acestui document de cercetare. Prima, că orice evaluare trebuie să fie parțială și extrem de nuanțată, având în vedere lacune de informații semnificative. Lacunele de informații în ce privește funcționarea Dublin pe care le-am găsit acoperă temeri de solicitare, durata procedurii, resurse, cereri retrase, număr de transferuri eșuate, durata procedurii de apel, situații cu detenția. O primă constatare <clears throat> pentru a ne ocupa de aceste lacune de informare. Apoi, implementarea de a fost implementată folosind uh, instrumentarul mai bune legiferări, eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și plus valoarea europeană de la Comisia Europeană. În ce privește eficacitatea Dublin 3, studiul arată că Dublin 3 nu e un act normativ eficace, nu și îndeplinește propriile obiective. Primul obiectiv e accesul rapid la procedură. După cum am auzit de la prezentarea anterioară, mai ales de la șase, nu se îndeplinește această cerință. Al doilea obiectiv, să se pună capăt uh, depunerilor de cereri multiple. Rezultatul studiului este că fenomenul cererilor multiple continuă, în special pentru că Dublin nu se ocupă de motivele pentru care există deplasări uh, secundare, abordarea punitivă din Dublin și din raportul 2016 uh, în propunerea de atunci nu îndepărtează motivele pentru care oamenii se deplasează condiții proaste de primire, de exemplu, sau tentative de reîntrăgire a familiei, diverse motive complicate. În al treilea rând, <clears throat> ierarhia criteriilor stabilite de Dublin 3 nu se respectă pe deplin. Studiul arată că adesea se sare la principiul primei sosiri, care ar trebui să fie rezidual sau opțiune automată. În al doilea rând, în al doilea criteriu, eficiența. Dublin 3 pare să fie lipsit de eficiență. Costurile sunt semnificative și probabil disproporționate având în vedere principalele obiective care nu sunt atinse. Costurile financiare sunt greu totuși de estimat. Cel puțin un miliard de euro pe an, deși cifrele corecte nu sunt disponibile. Investiții mari în transferuri care de fapt nu se mai întâmplă de către principalii utilizatori, Germania și Franța. Solicitările de fapt nu ajung la transfer. Dublin e ineficient când trimite grupuri de oameni în diverse direcții. Și, în fine, costurile umane ale sistemului sunt considerabile cu oameni lăsați într-o situație incertă, în transfer, în centru de detenție. În ce privește relevanța? Al treilea criteriu de la mai bună legiferare. Obiectivele Dublin 3 sunt relevante și rămân relevante. În lipsa <clears throat> unui proces decizional centralizat într-un sistem comun, e esențial să existe legislație care să se aloce responsabilitatea unui anumit stat care funcționează sau exploatează sistemul general. Cu toate acestea, dovezile studiului și altor studii arată că relevanța Dublin 3 în actuala formă ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării. Al patrulea criteriu de evaluare coerență. Coerența regulamentului Dublin e slabă din trei motive. Mai întâi, coerența internă care lipsește având în vedere interpretări diferite ale articolelor cheie între state membre. În al doilea rând, coerența regulamentului cu drepturile fundamentale e slabă, având în vedere lacune de formulare și de implementare, după cum arată date. În al treilea rând, coerența cu restul achiului azilului nu e perfectă, în special din cauza diferențelor de formulare și apoi de interpretare între Dublin <clears throat> și directiva procedurilor de azil. Ultimul criteriu legat de constatări plus valoarea europeană. Plus, valoarea de a avea legislația europeană în domeniu este clară. E nevoie de responsabilități, de criterii standardizate, cerințe legate de probe când e un sistem comun care nu are un proces decizional centralizat. Când există competență UE și legislație UE, clar UE aduce o plus valoare prin sprijinirea implementării. Cu toate acestea, lacunele din proiectarea și implementarea regulamentului Dublin ridică semne de întrebare în ce privește plus valoarea Dublin 3, așa cum e formulată în prezent. În încheiere, în recomandările întocmite în baza studiului pe care îl puteți citi mai amănunțit de vineri când se publică. În primul rând, lacunele țin de proiectare și de implementare. În egală măsură, prin urmare, nu e vorba doar de a implementa mai bine care ar fi evaluarea care uh, vine din anumite evaluări legate de mai bună legiferare. În acest caz, proiectarea actului normativ e problematică, e neclară, e incorrectă și lasă prea mult spațiu pentru opțiuni de politică pentru statele membre. Ceea ce e surprinzător într-un regulament care e o formă de act normativ care ar trebui să evite tocmai acest gen de problemă. Sunt multiple opțiuni de politică problematice în ce privește implementarea din cauza eforturilor de a minimiza, minimiza responsabilitatea, situații descrise foarte bine de Shaza în uh, contribuția inițială. Apoi, chestiuni care țin pur și simplu de implementare, practică, lipsă de resurse. Astfel, recomandările trebuie să acopere atât proiectarea cât și implementarea. În ce privește o mai mare eficacitate și armonizare am recomandat respectarea adecvată a ierarhiei, prioritizarea unificării familiei prin opțiune politică, practici mai bune începește standardele privind obeziile, o mai mare utilizare a articolului 16, începește persoanele dependente, o mai mare utilizare a articolului 17, clauzele discreționare și în cazuri legate de familie sau probleme mai largi legate de familie, să se concentreze mai puțin pe transferul în baza cererii de a relua înapoi mai ales când condițiile de drepturi ale omului nu sunt adecvate în țările către care <clears throat> sunt solicitate transferurile. Aici am recomandat să existe politici de către unitățile Dublin sau alte agenții relevante pentru a suspenda, de fapt, transferuri în cazuri de încălcări sau abuzuri flagrante în materie de drepturile omului. În ce privește eficacitatea, mai bună raportare pentru a acoperi lacunele de informații, o mai mare claritate a dispozițiilor clare prin orientări, de exemplu, de la Comisie recomandări legate de respectarea drepturilor omului. Aș sublinia aici a creat verb, s-a creat verbul a dublina sau a dubliniza în diverse limbi europene. Dublinati, cei dublinizați, un adjectiv nu neapărat favorabil. Pentru că a fi dublinizat înseamnă că a, uh, ești într-o experiență neplăcută, stresantă. Deci trebuie să se evite transferuri coercitive, să se implementeze jurisprudența ambelor curse europene în ce privește temeri de suspendare a transferurilor. Nu e nevoie de a arăta deficiențe sistemice. Prioritizarea conformării bazate pe dreptul, dreptul la viață de familie, interesul superior la copilului, dreptul la informare a solicitanților care lipsește, reducerea la minim a utilizării detenții. Evaluarea Dublin ar trebui să se facă în funcție de Carta Drepturilor Fundamentale și a Drepturilor Omului cu implementarea um, Comisiei Europene, Agenției Drepturilor Fundamentale, a tuturor celor implicate, o mai mare utilizare a articolului 17, punctele 1 și 2, uh, motive umanitare sau de drepturile ale omului. Orice reformă trebuie să se bazeze pe drepturile omului pentru cei în deplasare, inclusiv unități de familie, acces la ocupare, condiții sociale, drepturile mobilitate, după ce se acordul în anumit statul, și, în fine, recomandări legate de solidaritate. Utilizarea articolului 33 în situații dificile, să se permită acțiuni preventive ale Comisiei și statelor membre, mai degrabă decât o panică politică paralizantă, ceea ce am văzut în acest articol și vede nu au fost invocate. Utilizarea articolului 17 ca mecanism de partajare a responsabilității pentru grupuri de sosiri. În fine, Orice reformă trebuie să aducă o partajare mai echitabilă a responsabilității în centru, altfel nu are sens să se facă vreo reformă. Iată critica majoră față de propunerea Dublin 4. Știm că reforma e dificilă, în același timp să tolerăm astfel de legislație proastă la nesfârșit e o altă chestiune problematică. Dublin 3 rămâne cadrul legal și atât timp noi recomandăm o conformitate pe baza respectării drepturilor și a sublinea efortul dinainte care recomandă căi prin care Dublin 3 se poate face să respecte mai mult drepturile omului pentru ce aflați în deplasare. Mulțumesc. Mulțumesc. Știu că n-a fost ușor nici pentru cei de la panelul următor, nici pentru acesta. Încercați, vă rog să contribuiți cât mai bine puteți. În timpul alocat maxim 9-10 minute. Acum Alexandru Șaluș. Sper că nu v-am poci prea mult numele. Policy Officer la unitatea de la Biroul ONU pentru Refugiați sau de la ICNUR. Constatări cu privire la implementarea regulamentului Dublin lăsat undeva într-o situație incertă. Mulțumesc. Din partea IGNOR, mulțumim Comisiei Libe pentru șansa de a participa în această dimineață. N-am avut ocazia să văd raportul ECRE. N-am anunț, dar interesant să aud intervenția anterioară, mai ales multe dintre constatări par să le reflecte pe cele publicate anterior de IGNOR în raportul nostru care a rămas într-o situație incertă. Sunt exemplare în sală și disponibile și online. În legătură cu raportul ICNUR, în primul rând, constatările cheie, apoi principalele recomandări pe care eu le voi prezenta și un alt document pe care îl semnalez la sfârșit. În legătură cu dreptul la informare și la cele interviu personale, principalele probleme identificate în studiu lipsa de personal bine calificat și de interpreți, resurse limitate, capacitate redusă a autorităților competente naționale, constrângeri bugetare în unele cazuri care afectează utilizarea de mijloace cum ar fi interpretarea și imprimarea, limite de timp financiare care afectează capacitatea autorităților de a da informații și clarificări, Materialele informative sunt prea complicate, prea stufoase pentru a fi înțelese de persoana vizată. Nu se utilizează interviurile pe cât de eficient s-ar putea, în special. Nu se dă suficientă atenție culegerii de dovezi relevante pentru o stabilire corectă a responsabilității. Adesea, informațiile nu sunt uh, solicitate proactiv începește garanțiile procedurale pentru copii, s subliniat provocări în studiu ICNUR, o lipsă de uniformitate în procedură de orientări, începește modalitățile procedurii cu interesul superior al copilului care aduc abordări diferite, întârzieri în uh, furnizarea reprezentanților abordări incoerente în ce privește reprezentanții sau tutorii legale în diverse state membre abordări incoerente pentru trasarea familiei și cooperare limitată între statele membre. Cerințe suplimentare pe lângă cele văzute în regulamentul Dublin în ce privește criteriul de reîntregire a familiei și a clauzei de dependență. Studiul identifică probleme cum ar fi trasarea familiei care nu se face activ în majoritatea statelor membre în ce privește solicitanții adulți, cerințe diferite privind dovezile sau standarde privind dovada, limite de timp care afectează dacă solicitantul poate să se reîntrăjească cu alți membri de familie sau nu, întârzieri în procedura de reîntregire a copiilor, atât pentru copii cât și pentru adulți, definiții restrictive ale familiei care împiedică unitatea familiei, clauze discreționare care sunt utilizate și, în fine, o lipsă de claritate în ce privește criteriile sau pragurile, cerințe diferite pentru aplicarea clauzei de dependență, articolul 16. În legătură cu utilizarea clauzelor discreționare în sine, studiu a constatat că, în general, abordările sunt restrictive în practică. E o lipsă de orientare în ce privește aplicarea clauzelor discreționare Condiții pentru aplicarea lor diferă, utilizarea lor poate avea implicații politice. Din nou există cerințe diferite privind dovezile care creează probleme. Acum trec la câteva dintre recomandările din raportul Left in Limbo de la ICNUR. După părerea ICNUR, regulamentul Dublin 3 are potențialul în viitorul imediat până nu e reformat să ajută la reîntregirea familiilor în Uniunea Europeană cu condiția să existe resurse suficiente alocate pentru buna funcționare, inclusiv prin sprijin suplimentar uh, de la EASO. Studiul a arătat lacune și lipsa de abordare armonizată în implementarea sistemului Dublin, care contribuie la situația în care statele membre și solicitanții nu au încredere în sistem ceea ce se reflectă negativ și asupra încrederii între statele membre cu efecte negative pentru solicitanți care pot fi lăsați uh, în grija nimănui. În studiu, ICNUR cere o abordare proactivă, aplicarea eficientă a regulamentului Dublin, inclusiv clauzele de discreționare, pentru a asigura reîntregirea familiei. Nici o cerință suplimentară pe lângă cele prevăzute în regulament care ar putea împiedica reîntregirea familiei rapidă n-ar trebui să fie introduse. Definiții restrictive de a califica membru de familie sunt obstacole pentru aplicarea corectă și o rezolvare rapidă. Ignor cere o lărgire a definiției familiei pentru a sprijini unitatea familiei. Când familiile sunt separate, statele membre ar trebui să poată utiliza puterea discreționară să asigure unitatea familiei și respectarea drepturilor fundamentale. Furnizarea la timp de informații, utilizarea eficientă de interviuri personale, culegerea proactivă de informații relevante pentru a stabili ce stat membru este responsabil de examinarea cererii de azil sau măsuri suplimentare ar putea îmbunătăți funcționarea regulamentului Dublin. Asta ar economisi resurse pe termen de lungat și ar ajuta pentru a asigura că cei care respectă regulile nu recomandă să se dea informații cât mai devreme cu putință, verbal și înscris, inclusiv înainte de a se depune cererea de azil. Consolidarea coordonării între țările care trimit și care primesc e esențială pentru a asigura transferuri din în baza regulamentului Dublin. <clears throat> Prezența ofițerilor de legătură în alte state membre e un instrument important în această privință. Mecanisme de identificare care trebuie să existe pentru a identifica solicitanții cu nevoi specifice, inclusiv să li se dea informații în maniera cea mai eficace. Hmm. consiliere juridică gratuită ar trebui să fie disponibilă la toate etapele procedurii, ceea ce ar ajuta pentru dezvoltarea la timp a informațiilor și înțelegerea adecvată a sistemului în sine. Lipsa de înțelegere reciprocă în ce privește cerințele de dovezi necesare pentru a stabili legături de familie e un obstacol cheie pentru reunificarea familiei. Cerințe privind dovezile ar trebui să fie rezonabile și adecvate instrumente de cooperare și mecanismele necesare trebuie să fie în vigoare. Adesea, copiii sunt implicați în proceduri îndelungate, fără sprijin adecvat. Cazurile care implică copii și reîntregirea familiei ar trebui să fie prioritizate. Studiul IGNUR arată nevoia de a stabili mecanisme adecvate pentru a ajuta la cooperare în a efectua proceduri legate de interesul superior al copilului în trasarea membrilor de familie ceea ce ar sprijini proceduri mai rapide și, în consecință, reduce costurile umane și financiare legate de ele. Un gardian cu formarea necesară ar trebui desemnat cât de curând posibil după ce un copil neînsoțit ajunge într-un stat membru, pentru a asigura că gardianul este prezent la toate etapele pentru a garanta respectarea interesului superior al copilului. Cred că o să mă opresc aici, dar mai doream să spun că avem și niște recomandări având în vedere noul pact preconizat care se va publica în ianuarie anul curent, spune vorbitorul. Uh, erau exemplare în sală, au, au dispărut, e un semn bun, dar le mai găsiți și online. E un document care privește mai mult spre viitor și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. un raport grozav și rămânem cu ochii pe ignor și uh, vă mulțumim pentru contribuție. Același lucru e valabil pentru oricine de la prezidiu invitată la această sesiune și acum și următorii vorbitori. Doamna Joana Darmani, Unitatea de Azil de la DG Home, Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnei Keller, pentru organizarea acestei reuniuni așa de interesante. Domnule președinte, în 2015 Comisia a efectuat o evaluare care a alimentat apoi propunerea Dublin, care încă este în discuție. Din păcate nu s-a putut ajunge la un acord pe text. Intervenția mea de astăzi se axează pe doi piloni pe care mi s-a cerut să mă axez. Structura de guvernare în cadrul regulamentului Dublin actual și o serie de chestiuni referitoare la structura și funcționarea regulamentului actual pe, vaz, pe baza evaluării și actualizată în funcție de statistici. Dacă ne gândim la guvernanță, conform articolului 36, există posibilitatea unor aranjamente administrative stabilite bilateral de statele membre pentru a facilita aplicarea regulamentului Dublin, dacă e vorba de schimbul de ofițeri de legătură sau dacă e vorba de simplificarea procedurilor și uh, un timp mai scurt necesar pentru prelucrarea cererilor. Aceste aranjamente uh, trebuie comunicate comisiei și trebuie să fie compatibile cu regulamentul. Din 2016 am avut 5 noi astfel de aranjamente administrative. În regulamentul Dublin actual, la articolul 44, apare un comitet care a luat parte la adoptarea regulamentului Comisiei 118 din 2014, care actualiza regulamentul de implementare și, în plus, comisia se reunește în mod frecvent la nivel de grup de experți în comisia sau comitetul de contact pentru a discuta chestiunile juridice referitoare la implementarea și aplicarea acquis Dublin, în special dacă există perspective diferite între statele membre și uh, hotărârile emise de Curtea Drepturilor Omului și Curtea de Justiție. Din 2004, comisia aceasta s-a întâlnat anual, uneori chiar de două ori pe an, și scopul este să se discute diferitele interpretări și să se găsească soluții. Ca să vă faceți o idee, există o cerere pentru o cooperare mai intensă în ceea ce privește dovezile și schimburile între statele membre. Chestiuni care au fost discutate în contextul Comisiei de Contact ar fi situația în care persoanele au făcut mai multe cereri în mai multe state membre, cereri retrase și depunerea de cereri ulterioare în alt stat membru, două treceri consecutive neregulate ale frontierei și chestiuni care țin de reunificarea familiei menționată de reprezentanții Greciei astăzi și în alte chestiuni, cum ar fi regula chain. În ceea ce privește Dublin 3, la articolul 37 e prevăzută procedura de conciliere care a fost creată pentru soluționarea disputelor ce pot apărea la implementarea regulamentului între statele membre. Procedura poate fi inițiată la cererea unui stat membru implicat în dispută, însă cerința de bază este ca statul nesolicitant să fie de acord cu utilizarea procedurii. Am văzut că au fost făcute încercări de-a lungul ultimului an pentru a activa această procedură, dar n-a fost încă folosită, tocmai datorită faptului că, fie informal, chestiunea s-a rezolvat între statele membre sau pentru că statul nesolicitant nu a fost dispus să declanșeze procedura. În ceea ce privește guvernanța, BESA a jucat un rol foarte important în ceea ce privește guvernanța sistemului Dublin prin actualizarea periodică în ceea ce privește implementarea acestui regulament, crearea rețelei de unități Dublin care s-a dovedit a fi foarte eficientă, și platforma Dublin, care a fost lansată în noiembrie 2016, care permite membrilor rețelei să comunice direct și să partajeze expertiză și informații. Chestiuni referitoare la implementare acum. Am uh, auzit mulți intervenienți care s-au referit la chestiuni ce țin de structură și de implementare. Ca să contribu și eu la această evoluție, vă dau câteva informații statistice referitoare la diferite la elemente procedurale din cadrul Dublin. În special când vorbim despre responsabilizare. De exemplu, în ceea ce privește numărul total de cereri acceptate, atât de preluare cât și de implicare, au avut o creștere de la 28.000 în 2012 la peste 94.000 în 2018. Dacă ne uităm la cifrele concrete de transferuri efectuate, vedem că în 2012 am avut un total de 9.000 de transferuri, care au dus la 2500 mulți ani mai târziu. Dacă facem o comparație, vedem că aceste cifre au variat foarte mult de-a lungul anilor, dar n-au depășit niciodată 35% din 2012 și în 2015 au fost chiar la 20%. În 2018 um, această proporție a fost de 26%. Dar mai vreau să subliniez ceva și asta a fost subliniată și de ei, cred, dacă nu mă înșel. Trebuie subliniat că o cerere este legată de o solicitare, iar transferul este legat de persoane. Dat fiindcă numărul cererilor nu corespunde neapărat cu o persoană, dar o persoană poate solicita face solicitări de mai multe ori într-un, în mai multe state membre până când un stat membru face transferul cu succes. Deci statisticile nu ne arată concret câte cereri multiple corespund cu transferurile propriu-zise. Lucru menționat, dacă nu mă înșel, deja în intervențiile anterioare. Un al doilea lucru de remarcat aici și care a fost deja menționat este ponderea între cererile de preluare sau repreluare. Există ineficiențe procedurale în sistemul actual. Procedura take-back include um, o serie de corecții procedurale pe baza regulamentului Dublin. Numărul de cereri de reprimire a crescut de la 21.000 în 2012 la 65.000 în 2018, puțin peste. În ceea ce privește cererile de uh, implicare am, au crescut de la 7.000 în 2017 la peste 30.000 în 2018. În ceea ce privește ponderea, cererile Tayback reprezintă o pondere de 3 pătrimi, în lucru subliniat deja, de la 75% în 2012 până la 69% în 2018. În plus, și cred că acest lucru a fost menționat de o serie de state membre, Procedurile Take Back și Take Charge includ o serie de limite de timp care trebuie respectate pentru răspuns la cerere și pentru efectuarea transferului. Dacă limitele de timp nu sunt respectate, responsabilitatea îi revine statului care nu și-a îndeplinit obligația la timp. Deci procedura devine complex, complicată și disputabilă între statele membre și subminează certitudinea juridică și eficiența sistemului, creând un mediu care încurajează deplasările secundare, așa cum am auzit de altfel astăzi aici. În ceea ce privește implementarea transferurilor, evaluarea noastră a arătat, așa cum am auzit iarăși astăzi aici, că Timpul necesar pentru implementarea transferurilor variază foarte mult de la 3 zile la 6 luni. Sunt state care au probleme cu respectarea limitelor de timp în, per ansamblu. În ceea ce privește evaluarea, am văzut că 20 de state membre au spus că uh, fuga solicitantului a fost, uh, sau solicitanților, uh, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care e așa de mult timp această procedură. Germania, cred că a menționat asta. Deci cam asta în ceea ce privește informațiile la zi și datele statistice legate de implementarea regulamentului Dublin. Evident, în ceea ce privește criteriile pentru determinarea statului responsabil, Există criterii referitoare la reședință, viză și criteriul intrării, care joacă un rol foarte important în ceea ce privește stabilirea răspunderii statului membru și care ar putea să ducă la situații în care solicitanții doresc să evite să fie amprentați și trec la deplasări secundare. Aceasta a fost motivul pentru utilizarea mai puțin frecventă a criteriului familie și știu că statele membre au probleme legate de dovezi. Mă opresc aici. Mulțumim să trecem la următorul panelist, domnul Ward Lawton, reprezentant ai BESA. 10 minute maxim. Yes, I can make it. Uh, thank you, Mr. Chair. Thanks also to uh, Ms. Uh, Rapporteur Keller. Mulțumesc, domnule președinte, dar pot să-mi respect timpul. Mulțumesc și domnului Keller pentru invitație. Uh, statele membre primesc sprijin de la agenție uh, prin cooperare, formare și activități de orientare. Conform regulamentului de bază, rolul BESA este să sprijinim implementarea sistemului comun de azil, să consolidăm cooperarea între statele membre pe azil și să oferim sprijin operațional statelor membre uh, supuse presiunilor. Și asta am înce- încercat și noi să facem în ceea ce privește Dublin. Mai concret, avem o rețea de unități Dublin pe care o folosim pentru a promova o implementare armonizată a procedurilor Dublin. Rețeaua constă în 13 unități um, Dublin, avem Norvegia, uh, Liechtenstein și Elveția implicată pe lângă statele membre și avem cooperare pentru schimbul de bune practici și partajarea de informații între unitățile naționale Dublin și țările UE+. Uh, pentru a susține această idee a încrederii reciproce pe care ați menționat aici. Activitățile rețelei includ uh, reuniunea ale grupului director. Șefii unităților naționale se întâlnesc de două ori pe an pentru a discuta chestiuni practice. Există și reuniuni la nivel de experți pe diverse subiecte concrete, cum ar fi copiii în Dublin și permit discuții detaliate referitoare la colaborarea între statele membre și diminuarea provocărilor. Avem apoi instrumente practice. De curând am avut un ghid, practic BESA, privind implementarea regulamentului Dublin 3, mai ales um, interviuri personale și colectarea de dovezi, um, publicat în octombrie 2019 deci foarte de curând. Și avem și un program de schimb Dublin pentru oficial Dublin și aici ne ocupăm de încredere reciprocă și atunci experții din diverse state membre pot vizita unitățile Dublin din alte state membre uh, pentru a vedea cum merg lucrurile, pentru a vedea care sunt punele practici de partajat și pentru a își putea schimba practicile la nevoie. Mai merită menționat un ghid referitor la interesul superior al copilului în procedurile de azil uh, lucruri care au fost menționate la fel în intervențiile de astăzi, deci acest lucru este disponibil pe pagina noastră de internet. Aceste ghiduri practice referitoare la implementarea Dublin 3 au fost elaborate de statele membre într-un grup de lucru, dar am primit contribuții din partea unui grup de referință uh, în care au fost incluse și unitățile respective din comisie. Ideea este să sprijinim activitatea unităților Dublin în cazul uh, situațiilor bazate pe procedurile din Dublin prin efectuarea unor interviuri. Există o listă de verificare care se axează pe informațiile de furnizat solicitanților în ceea ce privește regulamentul Dublin 3 și interviul personal cu solicitantul efectuat ca parte a procedurii Dublin. Și foarte important, S-a mai spus aici, evaluarea dovezilor este un element esențial și acesta este până la urmă esența acestor ghiduri practice, ceea ce urmărim. Avem și formare pe Dublin și, în special, sesiuni de formare a formatorilor în cadrul regulamentului uh, Dublin 3 pentru lucrătorii de caz, care apoi distribuie aceste informații mai departe și avem și formarea identificări, pentru identificarea posibilelor cazuri Dublin, pentru oficialii care sunt în prima linie de intervenție. Asta ne permite să identificăm mai bine cazurilor care cazurile care apoi uh, sunt trecute prin procedura de reîntregire a familiei și aceste persoane formate înțeleg mai bine cum să folosească procedura Dublin. Apoi, un lucru care n-a fost neapărat menționat aici, dar oferim sprijin operațional statelor membre, Greciei, Italiei, Maltei și Ciprului. Și în contextul acestui sprijin operațional ne ocupăm de Dublin. În Italia am lucrat îndeaproape cu unitățile Dublin și am sprijinit uh, gestionarea și prelucrarea cererilor de ieșire Dublin, gestionarea eficientă în uh, structuri de chestură și am cerut îmbunătățirea calității în cazul procedurii Dublin. De asemenea, în Grecia am sprijinit Dublin prin furnizarea de informații către solicitanți, am cerut uh, sau am ajutat la, la identificarea cazurilor Dublin și am oferit sprijin pentru unitatea Dublin din Atena pentru cererile de ieșire. La Malta, în Malta lucrăm la structurarea de capacitate, am detașat acolo experți pe Dublin și sprijin tehnic pentru unitățile Dublin. O să mă opresc aici, mi-am respectat timpul alocat și aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a ne prezenta activitățile și sprijinul operațional care contribuie la implementarea regulamentului Dublin 3 și armonizarea practicilor în UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la următorii paneliști. Doamna Karen Melți este prima reprezentantă al organizației Salvați Copiii. 10 minute maxim, vă rog. Thank you very much. And... Mulțumesc. Aproape am ajuns la final, deci vă rog să mai rezistați puțin. M-am bucurat de faptul mult că s-au vorbit despre drepturile copiilor, a minerilor neînsoțiți, s-au exprimat preocupări despre copii, chiar dacă câteodată uh, ai dureri de cap, m-am bucurat să citesc și regulamentul Dublin 3 și am constatat că există foarte multe clauze de protecție pentru copii, uh, clauze pentru care Parlamentul a luptat din greu și sper, că va continua la fel. Uh, Haideți în primul rând să vă prezint situația. Unul dintre trei solicitanții de azil care sosesc în Europa e copil. Între 2015 și 2019, cam 225.000 de mii de copii uh, minori nesoțiți au sosit în Europa și, conform cifrelor, se pare că între 2014 și 2017, cam 30.000 de mii de copii migranți au fost uh, declarați dispăruți. E vorba de cifre aproximative pentru că este foarte greu să adunăm date, depinde cine le culege unde și așa mai departe. Situația este fragmentată, dar constatam că un număr foarte mare dintre copii dispar. Și aș dori să folosesc că tot ce facem la fața locului pe teren, să vă explic uh, puțin ce facem și uh, să vă spun și ce constatăm și care este legătura cu Dublin. Noi lucrăm în Spania și în Italia la granițe, de asemenea și în Bosnia-Herzegovina și în Serbia. Mm, de asemenea, activăm și în țări care găzduiesc foarte mulți solicitanții de azil, precum Suedia și Germania o să vă explic ce se întâmplă, pentru că s-a vorbit foarte mult despre reîntregirea familiei, dar eu aș dori să vă explic ce se întâmplă înainte. Prima persoană cu care intră în contact un copil este grănicerul. Și doream să spun asta și să subliniez că uh, acest ofițer de coastă are un rol foarte important în uh, protecția copiilor. De exemplu, în Italia, vedem că fetițe din Nigeria sosesc în Italia și le spun uh, grănicerilor că au mai mult decât 18 ani, pentru că asta le spun călăuzele. După ce, deci sunt înregistrate ca adulți și după ce ajung să se prostitueze. La fel cu fetele din Eritrea, care spun că sunt majore, după aceea continuă, merg în țările de jos, ajung în țările de jos. E clar că sunt minore, dar nu mai pot fi înregistrate ca atare, ceea ce uh, reprezintă un risc uh, pentru ele pe planul protecției. Știți că există obligația de a înregistra persoane, multe ajung în Croația și nu au nici măcar uh, oportunitatea să fie înregistrate, ceea ce face ca copiii să ajungă pe uh, mâinile uh, traficanților și deci încă o dată pun accentul pe înregistrarea la sosire și pe importanța grădii Ce am făcut noi pentru a preveni mișcările secundare lucrăm cu copiii fără frontiere, lucrăm și deci copii, cooperăm foarte bine și cu poliției de frontier, polițiștii de frontieră, împărțim copiii, încercăm să le câștigăm încrederea, le explicăm procedura astfel încât să înțeleagă. Deci le explicăm uh, ce este traficul. Le spunem că pot depune cerere de azil și le explicăm și drepturile pe care le au și am și obținut rezultate concrete, am reușit să le câștigăm încrederea și să uh, împiedicăm mișcările secundare. Un alt aspect foarte important pentru protecția copiilor, un uh, aspect care nu a fost abordat, e problema uh, reprezentării sau a tutoratului. Regulamentul de la Dublin se referă la aceste aspecte. Uh, în ce privește tutorii, avem câteva progrese în Italia, de exemplu, mai bine de 3.000 de tutori au fost numiți. Grecia a uh, înființat un cadru uh, pentru custodie, dar există totuși uh, lacune cadrul respectiv nu este bine aplicat și în Spania mai sunt și alte provocări datorate faptului că uh, guvernele regionale se ocupă de custodie și uh, trebuie să existe o persoană care să vină la centrul de recepție care să reprezinte copilul. Deci, sistemele de custodie variază între statele membre și este foarte important ca ele să fie consolidate. Că lucrezi pe bază de voluntari sau de uh, tutori uh, uh profesioniști, e foarte important pentru ca copiii să fie protejați și să beneficieze de informațiile corecte. Dar haideți să ne imaginăm, ești copil, sosești în European, înțelegi procedura, ai și acces la un uh, tutore. Deci, procedura uh, se desfășoară foarte bine, dar ai familie care locuiește în alt stat membru s-ar putea să fie nevoie de până la un an pentru ca copilul să uh, ajungă în familia sa. S-a vorbit despre acest aspect, dar doream să vă rog să vă imaginați ce înseamnă un an în viața unui copil. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Cât de mult reprezintă în viața unui copil un an? Dacă un traficant vine și îți spune, iată, într-o săptămână te pot duce la familie, bineînțeles că copiii vor merge cu traficanții, pentru că ei vor să ajungă la cei pe care îi iubesc și în care au încredere. E o miză imensă și înțeleg că e greu, știu că există presiuni în Grecia, în Italia și altele al, diferite în Germania și Suedia, dar uh, gândiți-vă mai ales la protecția copilului și să puneți pe locul întâi această protecție atunci când discutați de aceste subiecte. Am mai văzut asta și subliniez această măsură importantă care nu este acoperită de regulamentul Dublin este sistemul de relocale. A fost uh, foarte util, inclusiv pentru copii. Acest sistem uh, aplicat, DABS, uh, a fost aplicat în Regatul Unit, a fost foarte eficient. Ziua în care s-a pus capăt acestui sistem, au dispărut dintr-o dată copiii din centrele din Italia, de exemplu. Deci, regulile acestea clădesc încredere. Uh, comisarul Johansson vorbește foarte mult despre încrederea între statele membre. E un aspect vital, dar dacă vrem ca oamenii să folosească sistemele existente, trebuie să aibă încredere în aceste sisteme și, din păcate, constat că această încredere nu există pentru că instituțiile nu funcționează cum ar trebui. Deci toate aceste aspecte, care sunt foarte importante pentru Uh, a împiedica dispariția copiilor uh, nesoțiți uh, sau care ar garanta protecția minorilor figurează în regulamentul copilului. Există foarte multe aspecte legate de dreptul la informare, garanții pentru minor. La articolul 8, cu privire la transferuri, există dispoziții specifice pentru copii. Deci, legislația există, dar ce ne lipsește este punerea ei în aplicare ce recomandăm noi este să ne asigurăm că sistemele de protecție din Uniunea Europeană sunt, sunt uh, consolidate. Ne axăm foarte mult pe protecția la frontiere, în afara Uniunii Europene, dar sistemele uh, de protecție trebuie să fie consolidate în Uniunea Europeană și fond uh, pentru, fondul pentru migranți și solicitanții de azil este foarte important. Și grănicerii au un rol foarte important, inclusiv în ce privește până în aplicarea regulamentului Dublin. Trebuie să fie formații în legătură cu drepturile persoanelor pe care trebuie să le protejeze. Apoi, informațiile pentru copii. Nu s-a vorbit uh, suficient. Schimbul de informații este foarte important pentru a ne asigura uh, că solicitanții sunt uh, conștienți de drepturile lor, accesul la un reprezentant sau un tutore și apoi uh, înlăturarea obstacolelor în care reunificării copiii, copii, uh, familiei. Noi considerăm că astfel putem să readucem încrederea oamenilor în sistem și să ajutăm sistemul să funcționeze mai bine. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Meț! Trecem acum la ultimul vorbitor în această a doua rundă, profesorul Francesco Maiani, care reprezintă rețeaua Odiseus. Vă rog, aveți cuvântul maximum 90 minute ca să putem să avem și o dezbatere. Mai avem încă o oră și trebuie să dăm cuvântul raportorilor și raportorilor alternative, așa cum am făcut-o și la prima rundă. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o acordați. Mi s-a cerut să fac o privire de ansamblu a, jurisdicției, a jurisprudenței uh, Curții de Justiție Uh, cu privire la regulamentul uh, Dublin 3. 19 astfel de uh, sentințe au fost uh, pronunțate, uh, dublu față de uh, cele pronunțate pentru regulamentul 2 într-o perioadă mai lungă de timp, ceea ce înseamnă că regulamentul Dublin 3 generează și mai multă activitate și a generat și mai multe probleme la Curtea de Justiție. Noi ne-am ocupat de chestiunile legate de uh, drepturile omului până la uh, um, chițibușurile legate de regulamentul uh, Dublin 3. Sigur că nu am acum timp să intru în uh, detalii în legătură cu uh, jurisprudență, dar aș dori să vă prezint trei tendințe importante în activitatea Curții Europene de Justiție și uh, vă rog să mă rogați datorită faptului că nu avem timp, că nu voi intra chiar în amănunte. În primul rând, un nivel sporit de protecție. Karin Smeț înainte a vorbit uh, și a spus că regulamentul Dublin 3 protejează interesele și drepturile persoanelor decât regulamentul Dublin 2 și aceasta datorită implicării Parlamentului European în reformarea din 2013 și CEJ a, a uh, conștientizat această schimbare deci, reformarea din 2013 a schimbat felul în care înțelegem sistemul. Noi înțelegeam că era vorba de o interacțiune între statele membre, noi acum vedem regulamentul ca un regulament în care solicitantul este un protagonist. Aș dori să spun că nu există nicio contradicție între a pune accentul pe drepturi și pe garanții și, pe de altă parte, în eficiență. De fapt, una dintre cauzele eșecului regulamentului Dublin 3 este că solicitanții sunt obligați uh, să uh, aplice un sistem pe care nu îl înțeleg. Sunt făcuți o parte a sistemului, sunt și dacă vrem să îi, uh, ca sistemul să funcționeze, să-i ajutăm să coopereze, să interacționeze cu sistemul. Apoi, o altă tendință, o încredere reciprocă, o doctrină echilibrată privind mm, încrederea reciprocă în conformitate cu regulamentul uh, Dublin 2 și hotărârea Abdullahi, S-a precizat încrederea reciprocă. Contestarea unui transfer uh, trebuie să depindă de uh, dovada unei lacune în uh, sistemul statului membru responsabil, ceea ce a generat tensiuni, deci probleme cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, contravine a anumitor uh, principii generale privind drepturile omului și valorile fundamentale și CEJ a uh, corectat această situație în mai multe sentințe, Siche și Javo, de exemplu. Uh, sentința Zavo, care a fost criticată, sigur, putea, poate fi interpretată diferit, dar Curtea a încercat să abordeze una dintre lacunele sistemului Dublin. Ce facem cu solicitanții care ajung în sărăcie lucie în anumite state membre și încearcă să meargă în alt stat membru, nu numai pentru o viață mai bună, ci și pentru a putea supraviețui până la urmă. 3. CEJ a încercat să vadă cum funcționează legislația într-o situație de criză. Într-adevăr, deci curtea poate să fie criticată sau lăudată pentru această atitudine, dar unul dintre mesajele uh, Uh, curții a fost că o situație de criză nu trebuie să justifice uh, uh, manipularea legii. Uitați-vă la sentința Jafari pentru a vă da seama despre ce vorbesc eu aici. În alte spețe, curtea s-a confruntat cu lacune procedurale sau de scurtături procedurale adoptate de către statele membre în anumite situații practice. Și Curtea a spus că în orice împrejurare oricând dispozițiile regulamentului trebuie să fie aplicate și respectate. Și acest lucru este relevant mai ales acum, când asistăm la o presiune imensă asupra respectării regulamentului pe teren cu garanțiile prevăzute de legislație. Constatăm o uh, înmulțire a practicilor de respingere uh, neoficială uh, justificate de regulament. Curtea a spus că nu se respectă nici spiritul și nici uh, litera uh, legislației privind uh, sistemul european comun de azil. Și ajung acum la observațiile finale. Poate că uh, am avut uh, zugrăvit eu o situație prea uh, frumoasă, dar trebuie să faci uh, o selecție când ai 10 minute. Dar eu cred că contribuția CEJ a fost uh, pe ansamblu pozitivă. Nu putem spune la fel fără rezerve despre contribuția CEJ uh, în baza regulamentului Dublin 2. Deci am asistat la o schimbare radicală și jurisprudența curții demonstrează că există limite la interpretarea și uh, aplicarea regulamentului Dublin 3, astfel încât el să fie mai uman. Și aș dori să subliniez că E loc de mai bine, într-adevăr, în uh, practicile cu privire la depunerea cererii, mai ales în ce privește uh, protecția familiei în conformitate cu regulamentul de la Dublin. Un alt aspect, bineînțeles, curtea uh, primește oportunitatea de a clarifica numeroasele aspecte ale regulamentului Dublin. E o muncă care necesită uh, ani, câteodată decenii, uh, când a fost uh, vorba de legislația privind piața unică, a fost nevoie des de ani. Dar noi credem că impactul asupra eficienței nu este decât pozitiv. Sigur, uh, impactul uh, poate să fie marginal, pentru că mm, deciziile noastre nu vizează doar uh, lacune de interpretare, ci merg și mai adânc în structura sistemului de la Dublin. Observ că mai am 3 minute și, 3 minute și jumătate, deci m-am descurcat destul de bine. Deci, ați putea să îmi spuneți, da, iată, contribuția curții a fost pozitivă, dar nu funcționează, trebuie să reformăm sistemul. Bine, haideți să vă Uh, prezint acum câteva idei în legătură de tot ce s-a spus în legătură cu reforma sistemului de la Dublin. Cu siguranță ar fi bine ca reforma să aibă loc, dar ea trebuie să fie o reformă înspre mai bine. Să ne asigurăm că nu înrăutățim și mai mult situația, ci că o îmbunătățim. Și aș dori să pun câteva întrebări în acest context. În primul rând, orice sistem Uh, de uh, partajare a răspunderii ar putea să funcționeze dacă nu am aplicat până acum uh, standardele comune. Mă întreb dacă nu ne greșim prioritățile. Nu ar trebui, în primul rând, să arătăm că suntem gata să punem în aplicare normele comune europene înainte să punem din nou pacientul pe, pe masa de operație. În al doilea rând, putem avea acest sistem de partajare a răspunderii care să funcționeze în condițiile în care fiecare stat membru trebuie să uh, suporte costurile pentru fiecare solicitant, dacă nu putem împreună să suportăm aceste conturi. Iată ce îi, uh, uh, îi stimulează pe actorii să participe la sistem și fac ca sistemul de la Dublin să nu funcționeze. Un alt mesaj. Haideți să uităm că există un mesaj pozitiv uh, legislativ. Alocarea răspunderii în Uniunea Europeană este, depinde de o complexitate imensă. Nu putem să ne legizionăm că cu o uh, reformă legislativă vom fi rezolvat toate problemele. Apoi, există foarte multe voci pentru împărțirea echitabilă și egală a uh, solicitanților. Cine s-ar putea opune pe hârtie? Dar eu mă întreb dacă s-ar putea face acest lucru la uh, scară europeană. Să relochezi sute de mii de solicitanți între statele membre să împarți fără uh, ca ei să-și dorească acest lucru și să coopereze. Și o întrebare naivă, în fine, pentru că a intervenit și în dezbatere. De ce mișcările secundare uh, sunt atât de importante. Dacă ne uităm la articolul 78 din tratat, din câte am înțeles eu, se spune acolo că Europa trebuie să-și asume răspunderea de protecție, trebuie să examineze cererea de uh, solicitare repede și să-i returneze pe cei care nu trebuie să beneficieze de protecție, dar să-i accepte pe cei care au nevoie de această protecție. Dacă e corect, Uh, dacă avem acest uh, ping-pong între statele membre în continuare, nu vom face progrese. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Maiani, pentru contribuția dumneavoastră. Ați menționat aspecte foarte importante la care cu siguranță se vor referi și colegii care urmează să ia cuvântul. Începem cu raportoarea, doamna Keller. Vă rog, aveți cuvântul. Merci euh, beaucoup pour... Euh, mulțumesc pentru această prezentare. Sincer, aș dori să vă mulțumesc pentru concizie, pentru că prezentările dumneavoastră au fost complementare și astfel am putut uh, obține un, uh, o imagine de ansamblu în legătură cu situația actuală. S-a spus acest lucru, dar ați venit și cu analize pertinente și cu propuneri. Va fi foarte greu pentru dumneavoastră ca experți. Uh, știu că a fost greu să vă exprimați uh, atât de succint. Observați acum. Mulțumesc uh, Centrului de Cercetare a Parlamentului European, EPRS și ECRE, care au, uh, public, au, au întocmit acest studiu, care urmează să fie publicat la finele săptămânii, într-un termen record, care Uh, se adaugă la uh, publicațiile înaltului comisarial uh, ONU pentru refugiați. Mulțumesc pentru toate aceste date cu cifre. Comisia poate ar putea. Eu trebuie să recunosc că după ce comisia ne-a dat cifre, eu am rămas pier- am fost pierdută. Poate că ar fi bine dacă ne puteți da cifre mai recente, pentru că nu am avut o uh, evaluare. Ați tot vorbit despre take back, take, take, take, ceea ce a fost greu de urmărit. Deci câteva cifre concrete uh, ne-ar fi folositoare. Acum, în ceea ce privește guvernanța, un aspect la care mulți dintre dumneavoastră v-ați uh, referit, cooperarea, construirea încrederii, analize care să, trebuie să se apropieze. Mulțumesc domnului de la EASO, domnului Luton, care ne-a prezentat activitatea. Poate ați putea să ne faceți propuneri ca să progresăm. E foarte bine că se întâlnesc cei care se ocupă de Dublin, dar dacă se întâlnesc doar de, doi, de două ori pe an, nu e foarte ușor, pentru că de fiecare dată apar noi rute, apar noutăți în acordurile bilaterale care se schimbă și care schimbă și uh, traiectoria migranților. Deci poate ar fi bine să aprofundăm această cooperare care este foarte uh, rodnică deja. Comisia Europeană are un comitet de contact, dar care se întâlnește doar o dată pe an. Mă întreb dacă e ritmul necesar, având în vedere amploarea provocărilor. reprezentanta Save the Children, dar și ceilalți vorbitori s-au referit la situația specială a minorilor. E uh, a treia observație din partea mea. Cu toții suntem uh, impresionați. Colega noastră Cornelia, nu știu dacă mai e în sală, dar în orice caz este foarte activă pe acest subiect. N-ați spus asta, dar poate că în acest domeniu diferențele între statele membre sunt foarte mari. Pentru că, până la urmă, problema care se pune este protecția copiilor în fiecare stat membru. Deci, încă o dată, dacă aveți propuneri concrete, cum am putea să, uh, să înaintăm și pe acest domeniu? Și aș dori să vă prezint o convingere a mea. Am făcut o solicitare de studiu la EPRS Poate ar trebui să vedem, să înțelegem mai bine cum arată viața persoanelor și mărturia de la începutul zilei a fost foarte greitoare. Orice sistem uh, nu este coerent decât dacă ține cont de realitate care poate să difere în funcție de țara de origine, de motivația care uh, mână persoanele respective, situația familială, vârsta uh, și așa mai departe. Deci poate am putea obține o imagine de ansamblu mai uh, realistă pentru că s-ar ține astfel cont de motivațiile, de dorințele, doleanțele, de timpul disponibil, de aspectul, uh, de factorul uh, timp. Mulțumesc tuturor! Nu începem, nu, nu facem decât să începem munca și orice propunere de îmbunătățire este binevenită. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Tobe, raportor din partea PPE, vă rog. Uh, thank you, Sharon. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Pentru noi e foarte util să vedem și din diverse perspective, desigur. Nu e o soluție unică ideală, dar suntem politicieni. Așa că trăim cu speranța, sperăm că vom face schimbări. Am două întrebări. Mai întâi, să zicem că vrem să avem o politică în materie de migrație cu un regulament Dublin care să funcționeze și care să schimbe mult lucrurile pentru cei cu drept la azil să-i distingă de migranții ilegali care sunt doar economici. Dacă vreți să faci o mare diferență, sunteți de acord sau respindeți propunerea care ar duce la examinarea cererilor de azil imediat sau exact la frontiera externă. Ar fi ceva util sau nu? Ar funcționa sau nu? Asta e prima întrebare Negătură cu o examinare directă a cererii la frontierele externe. În al doilea rând, știm cu toții că va veni o nouă propunere de pact de la Comisie în câteva săptămâni Știm că probabil că va duce la o reformă a actualului regulament Dublin. Știm cu toții că a fost un blocaj între diverse instituții, în special la Consiliu, în special în legătură cu redistribuirea obligatorie. Acum se va vorbi despre noi forme de solidaritate, părerile politice diferă, probabil că e un conținut politic prea mare, dar să zicem că va veni o propunere de la Comisie cu privire la noi forme de solidaritate pentru statele mele. Cum ați înțelege sau ați defini asta? Ce ar fi util? Ați accepta sau nici măcar n-ați accepta o astfel de propunere? Mulțumim. Raportor din umbră de la socialiști, domnul Bartolo. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor care au intervenit în această a doua sesiune. Mulțumesc pentru eforturile făcute, pentru că ne-ați prezentat date statistice importante care ne oferă posibilitatea să lucrăm mai bine. Am văzut că sistemul nu funcționează așa cum ar trebui mai ales când vorbim despre fluxuri ridicate. De aceea vreau să întreb Comisia niște lucruri cu privire la noul pact pentru migrație. Știm că probabil nu va fi prevăzut un mecanism de relocare obligatorie, dar cum vreți să vă asigurați că va exista o distribuție echitabilă ale răspunderilor dacă nu există un astfel de mecanism? Cum veți evita că responsabilitățile nu vor cădea din nou pe umerii primei țări de intrare. Se spune că vom avea o procedură de screening a persoanelor care sosesc la frontieră, dar cum vreți să vă asigurați că se face o examinare individuală atentă de fiecare dată și că dreptul de a cere protecție internațională nu va fi slăbit? Cum vreți să evitați să fie create centre de detenție în care persoanele, femei, bărbați, copii, să nu rămână blocați pentru declanșarea procedurii. Mai gândiți-vă un pic. Poate că mai este timp. Uniunea Europeană este structura cea mai democratică din lume. Haideți să facem ceea ce părinții fondatori și-au dorit să facem și să demonstrăm asta întregii lumi. E un apel personal din partea unei persoane care timp de 30 de ani s-a ocupat de oamenii aceștia. Am văzut murți, uh, am inspectat cadavre, mii, uh, am văzut suferințele pe care le îndură acești oameni. Nimeni n-ar trebui să vadă ce am văzut. Și pe lângă logică, avem și un suflet, o inimă. Haideți să le folosim și să rămânem oameni. Asta e un apel al meu personal. Mulțumesc! No. Mulțumim! Doamna Giardino. Si. Domnul Cartino acum, dacă vreți să intervină. E rândul dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele. Pardone, ok. Doamna Sardone. Mulțumesc. Imaginea Comisiei în ceea ce privește migrația este destul de clară, este bună, vrem să primim, să integrăm. În realitate însă uh, există o propagandă, totuși uh, suntem cu ușile închise să îndrăznim să spunem asta, e propagandă. Uh, am avut doar eșecuri în ceea ce privește migrația și primirea. Răspunderea și costurile sunt puse în cârca unor țări, cum este Italia, care sunt constrânse să îi înregistreze pe migranții care sosesc. Cuvintele doamnei von der Leyen, spuse la începutul mandatului actual, la începutul lunii septembrie, sper să aibă și niște consecințe. Modificarea regulamentului Dublin Eh, este blocată până în prezent pentru că țările bune, solidare, Franța și Germania, eh, sunt de acord cu această regulă a țării de primă intrare și acordul de la Malta este un eșec. Au aderat foarte puține țări și vă rog să-mi arătați că mă înșel dacă e cazul. Doar eh, câteva zeci de imigranți au fost, au trecut pe acolo și într-un timp foarte lung. Dacă sunteți gata să-mi spuneți că mă înșel, eu sunt dispusă să vă ascult, dar iată cum stau lucrurile lucrurile. Eh, cu 700% au crescut eh, debarcările după ce a ajuns Salvini la putere. Mă bucur să văd că sunt colegi care este în sală. Foarte bine. Bun. În Italia, 4, aproape 4500 de migranți au sosit în ultimul timp și avem peste 12 mii de milioane de euro. Deci întrebarea este, nu e mai logic să limităm plecările în loc să îi aplaudăm pe cei care îi aduc pe cei oameni aici. N-are rost să ne gândim la centre de detenție și pentru solicitanțile de azil și să oprim migranții economici cu un hub în Africa de Nord, în loc să mergem să le spunem haideți toți în Europa? Sunt niște observații generale. N-ar fi mai logic ca la comisie să se ia în serios cu adevărat subiectul migrației și să nu se mai um, joace rolul uh, unor entități bune, solidare, după care să pună totul în cârca Italiei? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Care, mulțumesc. Aș vrea și eu să le mulțumesc celor care luau cuvântul. O să reiau niște termeni menționați, mai ales în evaluare, proasta coerență cu drepturile fundamentale, concepția problematică a regulamentului Dublin, care lasă o prea mare marjă de manevră statelor membre și care în prezent a dus și la verbul a dubliniza, o dezumanizare a abordării regulamentului Dublin. În legătură cu cifrele date de reprezentanta Comisiei, cifrele nu sunt doar cifre, pentru că sunt oameni în spatele lor. Când vorbim de cifre, s-a trecut de la 28.000 în 2012 la 98.000 peste câțiva ani, dar dacă ne uităm la procentul de populație europeană s-a trecut de la 0,00056% la 0,001% din populația europeană. Suntem departe de invazii, de tsunami migratoriu despre care auzim vorbindu-se de la transfer de la 0018 la 0,05. Europa nu are mijloacele să primească pe oamenii ăștia altfel decât o facem prezent cu mai multă demnitate și cu toată responsabilitatea să-i primească pe acești oameni în condiții de primire acceptăm de la 0,01% la 0,06%. Vreau să revin și să le pun în perspectiva populației, în fine, Dublin E un faliment, s-a spus de mai multe ori, dar în Franța, ca exemplu, în 2016 am trimis în cererea de azil Dublin 1293 de persoane și am primit 1253. Deci diferență de 40 de oameni. Am primit 1253 care nu doreau să vină și am expediat 1293 care doreau să rămână în Franța și am trimis în țări unde nu doreau să meargă. Asta e sistemul Dublin, care nu are nicio urmă de umanitate, în al treilea rând. Mă gândesc la dreptul copiilor, care trebuie să prevaleze față de orice alte considerațiuni. Dreptul copiilor trebuie să ținem, să apărăm, să existe o politică responsabilă în Parlamentul Europei. Acum, doamna Ernst. Äh, Am ascultat cu mare atenție antevorbitorul meu. Am următoarele întrebări. În primul rând, subiectul uh, reîntregirii familiale, un subiect foarte important. Pentru că deocamdată în uh, Germania s-au luat uh, măsuri arbitrare cu consecințe vizibile. Deci, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest subiect foarte important, uh, unde miza este bunăstarea copilului, deci reîntregirea uh, familială. Ce ar trebui să figureze într-un nou regulament pe care îl uh, discutăm noi acum? Ce dispoziții ar trebui să figureze? M-ar interesa dispozițiile juridice. Apoi, drepturile Uh, migranților. Vorbim foarte mult despre statele membre care sunt uh, împovărate, uh, statele de la granițele externe ale Uniunii Europene, e corect, dar într-adevăr trebuie să ne gândim la situația acestor state de la granițele externe. Situația nu poate continua așa cum a fost până acum, dar mai sunt și alte întrebări. Gândiți-vă și la situația migranților, drepturile de contrazicere, dreptul de informare. Cum arată propunerile dumneavoastră? Care sunt aspectele cele pe care cu adevărat trebuie să le reglementăm pentru a obține echitate nu numai între statele membre, ci să aduce mai multă echitate și pentru uh, solicitanții de azil. Și apoi, această formulare avem nevoie de screening, de evaluări, uh, de verificări la granițele externe. Aici trebuie să vă spun sincer că <laughs> pe mine mă irită, uh, pentru că nu știu cum ar trebui să se procedeze. E o întrebare adresată tuturor. Aș dori și eu să știu din partea tuturor dacă considerați că este corect și fezabil și logic uh, să se facă aceste controle și dacă da, care ar trebui să fie condițiile care trebuie să fie uh, îndeplinite pentru a asigura uh, o, un tratament corect al refugiaților. Mulțumesc! Bun, acum văd că sunt și alții care doresc să intervină. Un minut, domnul Deli. Mulțumesc. O scurtă întrebare pentru domnul Lutin de la EASA. Mă întrebam dacă vedeți la extinderea centrului și la țări candidat din Balcanii de Vest. Având în vedere motive evidente legate de ruta cu Balcanii de Vest, pe de altă parte a spus că Norvegia Elveția și alte țări. Cred că asistența practică sau tehnică, în schimbul de expertiză, ar fi extrem de benefic pentru țările candidate, mai ales având în vedere că sunt în negocieri cu Uniunea Europeană la capitolul 24. Ar fi foarte util să atingă nivelul de armonizare cu UE și cadrul legislativ de la noi. Bun. Mai ridică cineva o solicitare? Un minut cel mult. Deze commissie liever. We hebben hier een sluierende dame die ons komt uh, vertellen dat wij uh, meer vluchten. Le mulțumesc eh, celor care au spus că ar trebui să preluăm mai mulți migranți, că ar fi bine să luăm Doamna Neț, uh, care este socialistă, ne spune că uh, situația este cum a descris-o și știm că acești copii de care vorbea ea sunt, de fapt, în proporție de 80% tineri, bărbați. Și vă pot da exemple ca să vă spun și ce pot să facă acești uh, bărbați. Hertu Fixe, uh, un marocan, care locuiește uh, la Anvers a uh, împins mai multe fete să se prostitueze și a uh, violat și o fetiță de 14 ani și a fost condamnat doar la 3 ani. A mai existat un solicitant de azil din Siria care a ucis o persoană. Haideți să vorbim despre aceste realități. Aș vrea să-mi pun și întrebările. Doamnei Metz, aș dori să le adresez. Aceasta este trista realitate. Cum ar trebui să ne comportăm noi corect? Da, eu mă comport <laughs> ca un uh, eurodeputat. Uh, am o întrebare concretă. Mai am încă câteva minute și aș dori să uh, primești și un răspuns la această întrebare. Aș... Au existat și alți uh, membri care au vorbit mai mult. You're trying to make a... Ce vreți să puneți o notă de subsol, alte observații? Eu încerc să respect uh, timpul și obligatoriu. Era să fiu și mai puțin, uh, să fiu și mai concis. Da, aveți dreptul. Domnule președinte, care nu sunt convins, dar poate confirmați, e împotriva regulilor să ai drapel pe masă ar trebui să fie îndepărtat drapelul și, în al doilea rând, aș vrea să protestez, nu știu ce regulă să invoc, aș vrea să protestez împotriva legăturii făcute de coleg între migrație și violuri de femei. Mi se pare dezgustător. Frau Ernst, you also wanted to comment. Și doamna Ernst dorea să comenteze cam pe aceeași linie. Mulțumesc. Trebuie să vă aduc aminte ca la plenară. Vă rog să încercați să vă comportați frumos. Cu toții facem. Membrii n-au voie să deranjeze ordinea din sală, să aibă un comportament și n-au voie să aibă bannere. Acesta e drapel și nu e banner, spune celălalt vorbitor. Domnul Van Trice, solicitare să nu afișați bannere. Bannerul nu e drapel. Aici e un drapel. No, please. Vă rog frumos, diverse intervenții fără microfon. Bun, vă rog. You have in mind, you have in mind just to simply break in and provoke. Nu vreți decât să provocați și să deranjați. Am înțeles totul. Ați fost avertizat de nenumărate ori să nu mai uh, aduceți uh, drapele la Parlament și conținutul formulării acestei reguli pe care tocmai am citat-o. Membrii nu au voie să tulbure ordinea dezbaterilor printr-un complet și nici să nu afișeze bannere în engleză. Pot să vă răspund? Nu. Am dreptul să vă răspund. Nu, și cu asta s-a pe... Adică vreți să nu uh, expun decât drapelul european, atunci nu mă pedepsiți. Dumneavoastră tulburați ordinea și comportamentul adecvat. Trecem la vorbitorul următor. Domnul Panayotis de la CESE. Yes. Mr. President. Mr. Panayotis, floor is yours. Domnul Panayotis are cuvântul. Mă numesc Gofas Παναγιώτης. You need to do that. Da, mă numesc Panayotis Gofas. Sunt membru al Comitetului Economic Social European. Aș vrea să vă spun mai multe lucruri. Mai întâi am ascultat cu atenție ce au spus vorbitorii și consider că Subiectul pe care îl discutați îl reprezintă posibile soluții cum să rezolvăm aceste probleme, să ne uităm la partea ilegală, dar și la răspunsul emoțional. Încă nu s-a stabilit dacă noi, Europa, chiar vrem să avem migranți sau nu, dacă avem sau nu nevoie de ei, sau presupunem că în Uniunea Europeană avem deja numărul de migranți de care avem nevoie. Trebuie să decidem asta și apoi să decidem cine e migrant și cine e refugiat. Pentru că nu reușim să facem distinția. Cine e refugiat? Cineva care fuge din țară din cauza războiului, a schimbărilor climatice, din cauza unor probleme financiare, toți sunt bagați în aceeași oală, cu toții sunt refugiați sau nu. Încă n-am decis cine sunt cu adevărat de refugiați. Și întrebarea următoare. Atunci, cine are dreptul să rămână? Pentru că spunem că dreptul să rămână e acordat celor care au dreptul la azil. Cine sunt oamenii ăștia? Refugiații. Intrăm acum într-un ciclu în care suntem incapabili să găsim soluții care au fost propuse corect de unii antivorbitori. Dacă credem că cineva nu are dreptul să rămână și trebuie trimis acasă, unde îl trimitem? În țara de prima intrare, de exemplu? În țara de dinainte de asta? În Turcia, poate? Într-o țară din Africa? Sau chiar în țara de origine? Și cine îi trimite acasă? Țara de prima intrare? Uniunea Europeană? Și, în fine, o să închei în curând. Dacă e țara de prima intrare, uneori nu poate să cadă de acord cu Afganistanul sau Pakistanul să-i trimite înapoi. Mm. Acum am vrea să auzim răspunsul și de la paneliști. Mi se pare lucru corect. În ordinea în care am dat cuvântul și înainte. Eh, it was Mrs. Eh, Catalin. Nu mai știu cine, doamna Catalin Papa Georgiopoulos. Catherine Wooler. Nu, Catherine Wooler. Um, thank you. Um, let me respond on some of... Mulțumesc să răspund la unele întrebări ca să privim în perspectivă cu pactul, ce așteptăm de la Sute de organizații din societatea civilă au semnat o declarație care stabilește ce ar vrea să vadă în pact. O preocupare majoră, ideea unei proceduri obligatorii sau extinse la frontiere menționate de unii membri Asta ar induce o procedură substandard, incorrectă și ineficientă, care ar duce la detenții masive în centre, la frontieră, mai ales a oamenilor care nu pot fi returnați um, din cauza situației din țara de origine. Această propunere vehiculată de extindere sau utilizarea procedurii la frontieră mărește responsabilitatea țărilor de la frontieră. În plus, am spune că refugiații ar avea de suferit cel mai mult pentru că tocmai ei trebuie să traverseze frontiera ca să ceară protecție. Ce propunem noi, în schimb, este să ne concentrăm pe respectarea legislației în materie de azil existente pentru toate aspectele din Achim, cu excepția Dublin, proceduri de primire, calificare, care țin de lacune de implementare identificată să facem față și deplasării ulterioare a deciziilor primind primirea în legătură cu Dublin, să lansăm un proces de reformă semnificativ uh, care ține și de partajarea responsabilității. Între timp, măsuri temporare de solidaritate, planul de relocare propus utilizând articolul 17 <clears throat> pentru asumarea responsabilității, decizii de politică care se concentrează pe respectarea bazată pe drepturi recomandate de mulți paneliști înainte, în care o libertate de manevră care poate fi interpretată diferit de un stat membru sau altul, în plus, pactul apoi să acopere canale sigure pentru azil, pentru migrația în scop de azil sau în alte scopuri, să ne concentrăm mai mult pe incluziune prin respectarea drepturilor și regularizarea celor care sunt în Europa. Aceasta ar fi viziunea noastră alternativă pentru pact și nu să începem târguiala cu a oferi măsuri inadecvate de solidaritate pentru a obține sprijin pentru măsuri obligatorii la frontieră. Alexandru de Chalou, mulțumesc. în legătură cu ce a spus doamna Keller cu includerea oamenilor care au trecut prin Dublin. Au fost vorba de peste 120 de solicitanți care au fost intervievați și în baza dovezilor. În legătură cu nou pact, aș menționa, desigur, și că ICNUR vrea să vadă o prioritizare a reîntregirii familiei. În al doilea rând, așa cum arată și documentul din ianuarie 2020 cu privire la noul pact. Nu credem că procedurile la frontieră trebuie să aibă caracter obligatoriu ca alternativă la proceduri de admisibilitate, proceduri simplificate, accelerate, care să fie utilizate pentru prelucrarea de cereri fondate și clar nefondate cu interviuri ale solicitanților să se decidă în funcție de detaliile fiecare în lumina circunstanțelor personale și indiferent de caracterul intrării sau șederii în țara de azil, după cum se sublinează în alt document al ICNUR, Fair and Fast, de la jumătatea lui 2018. Pot să vă trimit linkurile celor interesați. În legătură cu partajarea și nu pasarea responsabilității, recomandăm ca statele membre care se confruntă cu un număr disproporționat de sosiri să fie sprijinite de măsuri de solidaritate intra-UE, să se țină cont de diverse forme ale acestor măsuri, să se elaboreze un instrumentar care să detalieze tipul de sprijin pentru statul membru care să-l ofere altui stat membru care putea să include <clears throat> sisteme de primire și azil în alt stat membru, sprijin financiar, contribuții pentru agențiile UE și, în fine, instrumentarul poate include măsuri cu dimensiune internă și externă. Ar fi important ca dimensiunea externă să nu aibă prioritate față de solidaritatea intra-UE. Acum, doamna Joana Darbani de la Comisie. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului în legătură cu datele. Datele la care m-am referit erau de la Eurostat. <clears throat> Pot să vi le comunic dumneavoastră persoană. Vreau să vă spun că drept răspuns la alt răspuns a existat această evoluție și în funcție cu creșterea numai de sosiri de la sfârșitul lui 2012 până în 2018 în ce privește de contact. În 2015 au fost două comitete de contact, o situație care nu e la până în 2016. Comisia a făcut propunerea de raport, o mare parte a acțiunilor s-au concentrat pe acea reformă. În ce privește calea de viitor, probabil că știți că vicepreședintele Schinas și comisar Johansen fac un tur de capitale în toate statele membre. Până acum au fost cam din două treimi din statele membre cu întâlniri bilaterale. Planul este ca până la sfârșitul lui februarie sau în săptămâna următoare să se finalizeze aceste întâlniri, care sunt foarte importante pentru a înțelege poziția statelor membre în pregătirea pactului. Nu pot deocamdată să anticipez foarte mult în legătură cu pactul, pentru că ține de reflexia în derulare, dar e clar că planul, pactul va dori să se ocupe de probleme de migrație și azil în mod cuprinzător și să încurajeze unitatea europeană. Elementul cheie este solidaritatea care să nu aibă caracter opțional. Asta pot să vă spun deocamdată, dar sunt convinsă că ulterior Comisia va putea să vă comunice alte propuneri mai detaliate. Mulțumesc! Acum de la ea soare cuvântul. Uh, Mulțumim. Ca să-i răspund doamnei Keller cu privire la ce putem face în plus, avem mai multe reuniuni, nu doar două pe an. Avem reuniuni ale grupului director la nivel de unități, patru reuniuni tematice planificate pentru anul acesta și două sesiuni de programe de schimb. Deci se întâmplă multe lucruri, de fiecare dată implică statele membre la nivel de experți. Am încercat să ne axăm, deci, la nivel tehnic, în special în ceea ce privește ghidurile noastre practice. Cel pe care l-am menționat e nou, din octombrie anul trecut, prin urmare sperăm că va fi folosit. E prea devreme deocamdată să ne pronunțăm, Sigur, sunt ghiduri, deci nu au caracter obligatoriu, dar au fost elaborate cu statele membre, așa că au o oarecare uh, relevanță la nivel uh, național. Nu avem neapărat mandatul să monitorizăm implementarea lor, dar lucrăm la măsurile neobligatorii. Și în ceea ce privește extinderea către Balcanii de Vest, avem uh, proiecte de construire de capacitate în Balcanii de Vest pentru sistemele de azil și primire. În ceea ce privește Dublin, sigur nu trebuie să respecte regulamentul de la Dublin acolo, deci lucrăm mai degrabă la planuri de urgență pentru primire și cum să implementeze procedurile de azil în vederea aderării și așa mai departe. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Karin Metz de la Salvați Copiii. Mulțumesc și mulțumim pentru că vă interesați de copii real cu care ne întâlnim în fiecare zi în munca noastră. Pe chestiunea solidarității, primul lucru care arată solidaritatea este o armonizare a sistemelor. Dacă este adevărat și sistemele vor fi armonizate conform standardelor ridicate de protecție, e util. Un instrument ar fi Fondul European pentru Integrare, Migrație și Azil, Există țări care nu vor să-și creeze sisteme de azil, deci e important ca Parlamentul să analizeze acest fond și guvernele și organizațiile regionale să aibă acces la aceste fonduri, pentru că ele sunt implicate pe teren, ele ajută la creșterea protecției. Deci e un instrument uh, important de luat în considerare. Dublin 4 are deja câteva propuneri bune în ceea ce privește protecția copiilor printr-un nou mecanism de solidaritate. Există și o reunificare rapidă a familiei ca procedură în Dublin 4 și există și schema DAB. Un regatul unit a relocat copii din Italia și din Grecia și este o foarte bună practică pentru că ia în considerare interesul copilului. Măsuri concrete pentru copii, deci avem deja două și în ceea ce privește implicarea autorităților, în mecanismul de solidaritate e un element cheie. S-a vorbit despre asta în mai multe țări. Vor să contribuie, deci e important să și aibă ocazia să o facă. Apoi, dimensiunea externă. Lucrăm în Tunisia, în Bosnia-Herzegovina, în Serbia. Nu e nicio problemă să consolidăm sistemele de protecție din state terțe. ne trebuie să ne asigurăm că sunt echipați pentru uh, a face față solicitanților de azil. În Bosnia-Herzegovina, puțini oameni au putut să ajungă la cele sisteme. Trebuie să ne asigurăm că aceste țări sunt gata să facă față situației și în ceea ce privește returnările, subiect deja atins aici, v-aș spune următoarele. Lucrăm în Afganistan Uh, au fost returnați de copii din Regatul Unit în Afganistan. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă pe teren. Dacă mă duc și vorbesc cu directorul nostru național, mii de oameni sunt trimiși din Iran și Pakistan în Afganistan. Conflictul se intensifică și asta uităm câteodată. Țările acestea însă se confruntă cu propriile lor probleme și crearea de sisteme de azil pentru oameni care se întorc din UE nu se numără printre prioritățile lor. Deci trebuie să avem în vedere acest lucru și faptul că sunt țări suverane. Totuși, mulțumesc! Mulțumesc, profesorul Maiani. Mulțumesc. O să încep cu observațiile raportorului. Trebuie să înțelegem parcursul persoanelor pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. Asta da, fără îndoială. Problema cu, problem, cu sistemul Dublin este că e creat să funcționeze aproape automat, în masă. Și nu e neapărat o problemă a unităților Dublin. Știu multe persoane din unitățile Dublin care fac eforturi pentru ca sistemul să funcționeze cum trebuie. Sistemul are un etos. Uh, oamenii trebuie să fie prelucrați rapid fără prea uh, mare atenție la detaliu și asta dă naștere la probleme, la neîncredere, la costuri suplimentare, la situații în care oamenii trebuie forțați și așa mai departe. Domnul Tobias mi-a pus uh, niște întrebări și ca să răspund, îmi fac legătura cu intervențiile altor deputați. O examinare la frontieră n-ar ajuta la diferențierea între refugianți și migrați economici? Diferențierea între aceste categorii se face cu procedura de azil. Pentru asta avem procedura de azil. Să treci procedura de azil la frontieră nu înseamnă că ai rezolvat neapărat problema, doar ai mutat-o în altă parte. Sigur că putem face asta, dar apar provocări ce trebuie avute în vedere. Cum eviți, de exemplu, uh, Uh, să se degenereze în detenție în masă, în condiții proaste, pe perioade îndelungate de timp. Nu e o problemă la nivel de concept, e o problemă la nivel de logistică și încă una mare. Cum te asiguri că nu se ajunge într-o astfel de situație, în primul rând, și în al doilea rând, cine acoperă costurile? Sugerăm că țările de la frontieră ar trebui să acoperă toate costurile prelucrării cererilor de azil din Europa? Și dacă da, de ce? Nu există niciun motiv. UE ar trebui să acopere toate costurile. Sunt multe lucruri încă de făcut ca să înțelegem cum ar merge treaba și ce se întâmplă cu cei care au nevoie de protecție, cui se adresează, cum aleg, unde merg, aleg sau sunt relocați într-un loc de care nici n-au auzit. Deci nu rezolvă problema în sine, dar naștere la multe întrebări și în funcție de cum răspundem la acele întrebări, sistemul poate fi funcțional sau nu. Dar în sine nu e o soluție la problemă. Și dacă avem în vedere evaluarea dinainte de procesul de uh, relocare. Eu lucrez în Elveția, uh, au tot felul de acte legislative în acest domeniu, mai ales în ultimii doi ani, și încearcă procese de inadmisibilitate, de evaluare și au văzut că nu fac decât să pierdă și bani și timp cu aceste proceduri și că era mai simplu să existe puține motive de inadmisibilitate și o bună procedură de azil. Prin urmare, poate că ne îndreptăm către o altă capcană aici. Apoi, să vorbim despre redistribuirea obligatorie. Dacă nu vă place, cum implementăm solidaritatea? Știu că e dificil să răspunzi la așa ceva într-un minut, dar am scris destul de multe pe acest subiect și dacă doriți vă pot pune la dispoziția secretariatului dumneavoastră eh, ceea ce am scris eu, inclusiv ce am scris pentru Parlament, deci nu va fi așa dificil. Ce urmărim este minimizarea timpului și a costurilor necesare din momentul sosirii imigrantului până la lansarea procedurii. Trebuie să avem o regulă promovată de ignor acum 20 de ani. Aplicația se examinează acolo unde este depusă. Dacă nu, cumva poți să transferi persoana cu consimțământul acesteia uh, către un loc unde se află familia sa sau că într-un stat unde poate că nu există așa o mare povară administrativă, dar elementul cheie e consimțământul persoanei. Dacă nu, începem proceduri legale, obligativitate și așa mai departe. Și e foarte dificil. Sigur că am avea costuri și răspunderi dezechilibrate, dar până la urmă asta e rolul bugetului european. Deocamdată, transferurile financiare sunt minime și sunt departe de a acoperi costurile uh, pentru toate aceste proceduri. N-ar trebui să fie așa dacă vorbim despre echivalența fiscală. Și în încheiere, una dintre, unul dintre motivele care generează probleme este că solicitanții se tem că vor fi blocați pe veci într-un loc cu care nu au nicio legătură, nicio familie, nimic. Dacă li s-ar promite că atunci când primesc statutul de protecție vor putea până la urmă să se mute acolo unde au legături, un posibil loc de muncă, și așa mai departe. Pentru că în articolul 78 din tratat se spune negru pe alb, exact așa, când vorbim despre statutul în Uniune. Și asta ar ajuta lucrurile. Poate mă înșel, sunt dispus la discuții. Și doamna Ernst ați făcut un comentariu cu privire la procesul de reunificare familială. Ce se întâmplă cu un nou regulament e foarte clar dacă ați ascultat contribuțiile. Ideea este să se extindă oarecum clauzele pentru a le face aplicabile nu doar în cazuri excepționale, și pentru a avea niște reguli mai clare și mai accesibile în ceea ce privește dovezile. Dar în regulamentul de implementare și Dublin 3 avem multe posibilități de a îmbunătăți situația. Îmi pare rău că îmi fac uh, singur reclamă, dar eu cred că ne ajută. Am publicat pentru uh, un uh, ONG legat de IGNUR, un studiu legat de interpretarea clauzelor privind reîntregirea familiei. Dacă vreți, îl pun la dispoziția secretariatului. Ideea este că există multe doctrine uh, interpretative și bazate pe dovezi care uh, împiedică uh, implementarea acestor clauze, clauze care, dacă ar fi ușor modificate, ar putea fi implementate pe o scară mult mai largă. Mulțumim! Bun, vreau să le reamintesc celor care au supraviețuit discuția, uh, spune domnul președinte, că ne apropiem de finele dimineții, după amiază avem iarăși o, o agendă încărcată cu vicepreședinta Iurova, apoi vicepreședintele Skinner, deci la trei trebuie să fiți aici, dar avem și o reuniune a coordonatorilor. Avem acum concluziile finale în calitate de raportor, doamnă Keller, vă dau cuvântul. Le limite et sont 5 minutes. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Keller. Mulțumesc tuturor pentru participare, celor uh, aleși, deputaților, funcționarilor care au pregătit această masă rotundă și celor care au intervenit poate cu mici excepții aici, dar deja a plecat uh, colegul. Um, vreau să subliniez starea de spirit deschisă, dorința tuturor de a pune la dispoziție cunoștințele fiecăruia. Sigur că există limite, dar există și dorința de a face mai mult și mai bine împreună. Și vă mulțumesc pentru această uh, energie pozitivă și dorință de a merge mai departe, pentru că până la urmă asta este spiritul care a stat la baza eforturilor făcute de noi toți pe acest raport. Eu și raportor din umbră. Îmi, menționez, menționez, îmi permit să menționez aici niște posibile căi de evoluție. Guvernanța. Să continuăm să lucrăm împreună pe acest subiect ca un fel de pârghie care să stimuleze încrederea, așa cum ați subliniat mulți dintre dumneavoastră. Apoi, un lucru la care cred foarte mult este motivația și să ne gândim la o mai bună aplicare a regrupării uh, familiale. Apoi, migrația profesională, persoane cu diplomă, calificate, necalificate, să ne gândim apoi și la chestiunea termenelor limită și a calendarului, pentru că nu toți vedem lucrurile la fel. E nevoie de un anumit timp pentru a rezolva o situație așa cum trebuie și un timp prost gestionat, uh, care până la urmă sfârșește prin a fi timp pierdut între amânări, uh, proasta funcționare și așa mai departe. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați permis să avem o această discuție. Uh, drumul nu e gata parcurs și vă mulțumesc pentru că veți fi alături de noi pentru a munci împreună și pentru a ne asigura că dreptul de azil va fi aplicat mai corect cu respectarea angajamentelor internaționale. Mulțumim, doamnă Keller, spune domnul președinte, vă mulțumim noi, sunteți raportoare și absolut normal. E foarte important să facem toate aceste lucruri în care au fost discutate cu mândrie în Comisia Libe. Și acum, evident că a sosit momentul să alocăm o dimineață întreagă unei discuții așa de importante. Vreau doar să vă reamintesc că discuțiile. Bun. Deci, Aici, în această sală, la ora 3, reluăm discuțiile, dar acum avem și reuniunea coordonatorilor. Mulțumim!